protocolul de deschidere a frontierelor și de stabilirea unor relații diplomatice, acum se face din nou uh, această legătură între relațiile bilaterale dintre cele două țări și problema Nagorno-Karabakh și așa numita solidaritate cu frații turci din Azerbaijan. Mi se pare că e un uh, concept absurd, pentru că este uh, ca și cum Grecia și-ar închide frontierele către Uh, față de Turcia în solidaritate cu uh, frații lor din uh, nordul Ciprului care sunt ocupați. Nu se, poate, nu se pot invoca astfel de argumente pentru deciziile în politica internațională. Armenia a fost izolată mult prea mult timp, este mult prea dependentă de protecția militară a Rusiei și are o istorie tragică, dar bogată, a suferit foarte mult în, prin genocidul din 1915 și în ultimul secol nu a fost suficient uh, Uh, înțeleasă de Parlamentul European. Aș dori ca Armenia să fie o sursă de securitate și să să crească relațiile comerciale și, de asemenea, uh, investiții directe în Armenia din partea statelor membre. Domnule președinte, să știți că aveți mulți prieteni în Parlamentul European, chiar dacă nu o știți, și puteți să vă bazați pe susținerea noastră. Noi respingem orice fel de soluționare militară a conflictului, conflictului Nagorno-Karabakh, a conflictelor înghețate. Eu îmi exprim condoleanțele față de. Uh, familiile celor șase soldați care au uh, decedat în uh, disputa din uh, Armenia și resping declarațiile belicoase ale președintelui Italia, care crede că dolarii săi um, bazați pe petrol pot să rezolve situația. Grupul nostru susține procesul de pace sub egida grupului de la Minsk. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, onorevole Tannock. Onorevole Mulțumesc, domnul Vigenin, are cuvântul două minute. Thank you, Chair. Mr. Abrahamian. Mulțumesc, domnule Abrahamian. În uh, numele grupului socialist și democrat în Parlamentul European aș dori să vă salut și să vă urez bun venit. Înțeleg că aceasta este prima vizită a dumneavoastră și sper să plecați înapoi cu o, vizit, o impresie foarte bună de a, asupra Parlamentului European și sperăm ca să ne susținem pe viitor și cât se va putea. Sunt uh, foarte bucuros să văd că, într-un context foarte dificil economic și social, Armenia rămâne în continuare un stat stabil, poate nu neapărat pe baza pe care am dorit să o vedem, dar în orice caz cred că dezvoltă în continuare relații foarte bune cu Uniunea Europeană. M-am bucurat să văd că ați evaluat pozitiv inițiativa Uniunii Europene pentru Parteneriatul Estic. Această inițiativă a fost introdusă de curând și aduce cu sine elemente noi în relațiile bilaterale și, în același timp, un cadru multilateral în relațiile dintre mai multe țări care sunt asociate, mai precis șase, la acest parteneriat. Cred că acest lucru este foarte important, pentru că colaborarea regională, relațiile bune de vecinătate și relațiile bilaterale sunt extrem de importante pentru orice țară care dorește să se apropie de Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți, vă voi spune câteva cuvinte despre raportul pe tema strategiilor din Caucazul de Sud. Important este că, cu o majoritate largă, Parlamentul European a cerut Uniunii Europene să aibă o strategie mai activă pentru Caucazul de Sud. Cum uh, se va putea concepe această strategie, cum se va dezvolta ea, vom vedea și în funcție de ce vor face celelalte state din această regiune. Întrebarea mea este una foarte clară, pe lângă problema clară cu Nagorno-Karabakh, care este foarte cunoscută, unde vedeți dumneavoastră amenințările principale la adresa țării dumneavoastră și unde considerați că sunt provocările din care ați putea să folosiți anumite șanse. După cum a spus și doamna Omen Reuten, de asemenea, unde vedeți dumneavoastră motivația Turciei de a în reticența de a continua procesul de apropiere cu Armenia. Deci care credeți că este motivul și dacă așteptați vreo evoluție pozitivă în acest proces? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vigenin. Are cuvântul acum Agi, domnul Agi Giorgio. Două minute. Να καλωσορίσω και εγώ τον εκπρόσωπο της Αρμενίας στο κοινοβούλιο μας. Mulțumesc. Aș dori și eu să vă salut și să vă urez bun venit uh, în Parlamentul European, uh, domnule Abrahamian. Eu vin dintr-o țară care are o minoritate armeană foarte mare și cunoaștem foarte bine care sunt problemele țării dumneavoastră. Aș dori să mă concentrez pe anumite chestiuni care au fost deja menționate, dar care cred că merită repetate. Uh, se pune în primul rând întrebarea cu privire la acordurile cu Turcia care nu au fost uh, ratificate de către Parlamentul turc și nici de către Parlamentul armean. Am vrea să știm așadar care este motivul pentru non-ratificarea acestor uh, acorduri. Am senzația câteodată că chiar de, încă de la semnarea acestor acorduri de la Geneva, chiar din momentul în care s-a pus semnatura pe acest document la Geneva, Deja se crease sentimentul că Turcia nu va dori să aducă acest document în fața adunării generale, deci în fața Parlamentului turc și nici Armenia nu pot să spun că a făcut o promovare foarte puternică a acestor acorduri. Am vrea să știm mai clar de ce s-a întâmplat acest lucru sau dacă este adevărat. În al doilea rând, în legătură cu Nagorno-Karabakh, ați vorbit despre diferitele motive din cauza cărora suntem confruntați cu acest status quo. Care este așadar uh, posibilă rezolvare din acest conflict? Cum uh, vedeți dumneavoastră problema aceasta în contextul Turciei? Propuneți ceva Uniunii Europene? Cereți ceva Uniunii Europene? Și aș vrea să închei uh, intervenția mea printr-un scurt comentariu care se referă de fapt la comentariul pe care l-a făcut domnul Tenăc înainte, care spunea că închiderea frontierelor cu Turcia ar fi similară cu închiderea frontierelor Greciei cu Turcia, pentru că Turcia ocupă de fapt o jumătate din teritoriul cipriot Poate că nu mulți deputați greci au urmărit acest, com acest comentariu, dar aș vrea să știu ce părere aveți. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Milan Mon, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și bine ați venit, domnule președinte, al adunării generale armene în Parlamentul European. Au existat deja diverse întrebări uh, la care s-a găsit, uh, la care sper să ne dați un răspuns uh, cât mai repede. Eu aș vrea să vă întreb despre libertatea presei în Armenia. Am citit un raport recent al Comisiei Europene prin care se pare că există o lege a mass media în țara dumneavoastră uh, care uh, preia anumite cerințe ale Consiliului Europei. Dar ce se întâmplă cu licențele pentru posturile de televiziune? Care sunt uh, cerințele pe care le impuneți, în, mai ales în ceea ce privește relația cu Turcia? Nu există un acord semnat cu Turcia, dar foarte multă lume spune că deja în momentul de față în Turcia suntem confruntați cu o nouă politică externă. Noul uh, ministru de externe al Turciei, domnul Dagutoglu, dorește ca Turcia să, fie, să devină o putere regională foarte puternică. Există așadar o nouă politică față de Rusia, de Iran, de Siria și, de ce nu, și față de Armenia. Cum uh, resimțiți dumneavoastră această schimbare? Nu credeți că jucați aici un rol foarte important și nu credeți că rolul uh, nou pe care și-l asumă Turcia ar putea eventual să ducă la o creștere în importanță a regiunilor și poate că deci s-ar putea da curs anumitor cerințe impuse de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnule președinte, doar eu vreau să răspund, spune domnul Toanoc, pentru că mi s-a menționat uh, numele în legătură cu o neînțelegere. Poate că s-a pierdut undeva lost in translation ceea ce am spus eu. N-am spus că Grecia să-și încheie granițele cu Turcia decât în solidaritate, faț- în solidaritate față de invazia Ciprului eu sunt un prieten al uh, Republicii Cipriote și s-ar putea să nu fi înțeles prietenul meu din Cipru acest lucru. Eu am spus că o închidere a frontierelor ar putea fi uh, cerută în solidaritate cu, te cu țările terțe sau părțile terțe. Mulțumesc, domnule Tenoc. Data viitoare vă rog să întrebați președintele dacă la sua capacità di... Acum uh, are cuvântul să răspunde domnul uh, Abrahamian, mă scuzați, care poate răspunde la toate întrebările care i s-au pus։ Ես փորձեմ uh, որոշ հարցեր միաձուլել եւ պատասխանել ընդհանուր Mulțumesc. Voi încerca să răspund la unele din întrebările pe care ni le-ați pus și să vă dau câteva răspunsuri generale, măcar la alte întrebări. Uh, Prima întrebare a fost dacă putem ieși din impasul relațiilor armeno-turce. S-au semnat două protocoale anul trecut la Zurich, care au fost inițiate de către domnul Sargsian, președintele Armeniei, fiind dat că în 1915 a avut loc genocidul armenian, 5 milioane de armeni au murit în uh, acest genocid. Nu cred că trebuie să perpetuăm însă această luptă infinită. Noi vrem să construim o relație diplomatică cu Turcia fără nicio precondiție pentru ca granițele să fie deschise. Și acesta a fost și motivul pentru care s-au semnat aceste protocoluri. Cu toate acestea, guvernul turc a blocat uh, procesul la 10 zile după ce ministrul uh, afacerilor externe al Turciei a făcut anumite declarații, după care se înțelegea că relațiile diplomatice cu Armenia sunt imposibile și că granița nu va fi deschisă atâta timp cât conflictul din Nagorno-Karabakh rămâne deschis. Acesta este motivul pentru impasul în care am fost puși de către guvernul um, turc. Noi cu toții am fost așadar în această problemă implicați, iar și Rusia și Franța și alte țări au fost prezente la ceremonia de semnare a protocolului dintre Armenia și Turcia, care nu cerea nicio precondiție um, pentru deschiderea relațiilor diplomatice și pentru deschiderea frontierelor cu Armenia. Apoi, când protocolurile trebuiau uh, ratificate de către adunarea generală din Turcia, s-a venit cu această uh, declarație, iar președintele Armeniei a declarat de mai multe ori că este responsabil pentru ratificarea de către Parlamentul armenian, pentru că același partid care are majoritate în Parlament este partidul de guvernământ și de aceea um, el își preia răspunderea imediat de ratificare după ce Parlamentul își dă acordul pentru acest uh, tratat. Însă, ratificarea nu a fost inclusă pe agenda Parlamentului European așa ați spus dumneavoastră, nu este așa. Noi am avut pe agenda acest uh, punct. Așteptam însă deliberările în Comisia Parlament, uh, Permanentă a Parlamentului Armenian înainte ca aceasta să fie apoi supusă votului general. Deci am avut acest punct pe ordinea de zi a Parlamentului nostru. Președintele Armeniei, în dreptul său constituțional, a retras apoi de pe ordinea de zi acest punct. Cu toate acestea, protocolul a rămas în agenda extinsă a Parlamentului armenian până acum. Deci, aceasta este realitatea. Armenia nu a făcut nimic pentru a împiedica acest proces de apropiere cu Turcia și știți cu toții că nu putem să ne blocăm în genocidul armean. Și cu atât mai puțin putem să legăm această relație de conflictul din Nagorno-Karabakh. Răspunzându-i domnului Kirilov, aș vrea să vă spun că noi continuăm să fim juști în declarațiile pe care le facem. Armenia se află în momentul de față într-un proces de consolidare a structurilor sale și a echilibrului între obligațiile sociale și obligațiile politice, care nu întotdeauna este un echilibru ușor de atins din cauza tradițiilor țării noastre foarte des statul ne impune restricții, de exemplu, față de mass media, pentru a-și uh, putea perpetua interesele sale legitime. Câteodată însă mass media dă lovituri puternice instituțiilor statului care nu sunt neapărat în interesul cetățenilor și al statului acesta, care duce, bineînțeles, la o reacție de la stat. Bineînțeles că ambele fenomene sunt, uh, dar nu sunt de dorit și trebuie de aceea să încercăm să comparăm ambele puncte de vedere pentru a înțelege și progresele care se fac. Raportul cu privire la strategia din Caucazul de Sud uh, al domnului Kirilov a fost prezentată și colegilor mei și mie, eu am citit-o cu mare atenție și, într-adevăr, conține foarte multe provocări. Unele aspecte nu sunt însă acceptabile. Probabil că dumneavoastră aveați o lacună de informații în anumite puncte când uh, ați făcut anumite afirmații care nu sunt chiar corecte. În legătură cu situația țărilor din Caucazul de Sud, uh, sunt convins că acest raport uh, este extrem de subiectiv și asta este și ceea ce am spus în prezentarea mea inițială nu doresc să pună îndoială mandatul uh, autorităților uh, internaționale și Totuși, cred că domnul Kirilov va vorbi numai de principiul de integritate teritorială și că nu este o abordare corectă pentru a rezolva acest conflict, pentru că subminează, de fapt, logica după care au fost construite negocierile de pace foarte multe documente, mai ales uh, cele din 2009 și 2010, care au fost uh, elaborate cu ajutorul medierii grupului OSCE, au vorbit și de principiul de autodeterminare, dar acest principiu nu poate să fie trecut cu vederea atunci când se elaborează o nouă strategie a Uniunii Europene față de Caucazul de Sud. Asta este însă ceea ce face raportul Kirilov și o astfel de abordare nu face decât să contrazică dreptul internațional, care este clar prevăzut în documentele ONU și în tratatele internaționale. În legătură cu principiile de la Madrid, după cum am spus de mai multe ori, suntem de acord cu principiile de la Madrid ca bază generală pentru dezbateri și negocieri. Majoritatea provocărilor și amenințărilor uh, la adresa Armeniei trec dincolo de problema Nagorno-Karabahului. Armenia este, de fapt, uh, garanția securității cetățenilor din nagorno karabah cu timpul uh, au existat foarte multe atentate la securitatea oamenilor din Nagorno-Karabakh, unele chiar foarte recente, după cum s-a spus și aici. Nagorno-Karabakh nu a intrat niciodată peste frontierele altcuiva, nu a început nicio violență, niciun conflict. În 1994 a fost semnat un acord de încetare a focului și Nagorno-Karabahul rămâne de fapt, um, în continuare angajat față de principiile acordurilor pe care le-a semnat. Eu cred că conflictul din Nagorno-Karabakh nu poate fi rezolvat decât dacă se respectă cele trei principii de integritate teritorială, non-uz de violență și integritate um, și autonomie în general. Cred că problema legată de Turcia, de ce Turcia nu dorește să continue negocierile cu Armenia? Turcia este supusă la o presiune foarte puternică din partea guvernului Azerbaijanului și din partea altor forțe politice. Ei au afirmat foarte clar că Azerbaijanul și Turcia sunt un popor și că Turcia a plasat uh, interesele Azerbaijanului dincolo de semnăturile pe care le-a uh, pus pe anumite tratate. Deci consideră că aceasta este o problemă importantă, iar noi credem că aceasta este oarecum o parte din vina Turciei. Noi suntem gata să ratificăm acest protocol chiar astăzi, dar trebuie și Turcia să ratifice acest protocol. În continuare, de ce nu au fost uh, protocolul n-a fost pe agenda Parlamentului? Am răspuns deja la această întrebare spunându-vă că au fost incluse pe agenda Parlamentului uh, nostru și că s-a așteptat un aviz din partea Curții Constituționale, dar președintele Armeniei le-a retras. În legătură cu libertatea presei, am uh, înaintat amendamente numeroase la codul electoral în momentul de față avem două proiecte care au fost înaintate pentru codul electoral și Comisiei de anchetă din partea mm, Consiliului Europei și vom aștepta un feedback din partea Comisiei de la Veneția mm, în curând pentru ca după aceea, bazându-ne pe acest aviz al Comisiei de la Veneția, să încercăm să elaborăm un nou cod electoral, dar Convenția de la Veneția va fi o bază importantă pentru revizuirea acestei legislații, care este prevăzută pentru toamna aceasta. În legătură cu legislația cu privire la radio și televiziune, această legislație a fost amendată acum un, o lună, 20, până în 20 iulie, trebuia să organizăm o licitație pentru licențe, ceea ce am și făcut în sensul unei revizuiri al acestei legislații. Credem că această legislație trebuie amendată. Și ultima întrebare pe care mi-ați spus-o, în legătură cu Turcia sau aspirațiile regionale ale Turciei, într-adevăr, eu cred că aceasta este aspirația Turciei, uh, pentru că se vede și prin acțiunile sale, Turcia încearcă să devină un intermediar chiar în conflictul dintre Azerbaijan și Nagorno-Karabakh, care este un lucru inacceptabil, după părerea noastră. Sperăm însă că acest conflict să se poată rezolva prin mediare, mediere, prin uh, intermediul grupului de la Minsk. Noi nu am dori ca Turcia să devină un al patrulea mediator în uh, discuțiile pentru pace din această regiune. Turcia încearcă să-și sporească rolul în regiune și noi nu susținem acest proces momentan. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Reluăm acum cea de-a doua rundă de intervenții. Domnul Elgib, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea făcută din partea delegației din Armenia. Cred că ar trebui să ne spunem și punctele noastre de vedere. Lucrurile au evoluat mult din 2006, când ați intrat în politica europeană de vegetătate și ați fost incluși și în uh, instrumentele financiare europene. Au fost elaborate o serie de programe naționale de orientare pentru 2007-2010 și aș vrea să ne spuneți care este părerea dumneavoastră cu privire la stadiul de implementare al acestor programe dezvoltate prin intermediul politicii de vecinătate. Armenia este inclusă și în parteneriatul pentru Est și în prezent încă mai așteptăm lansarea activităților Euronest și aș vrea să vă întreb, domnule președinte, care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la participarea Belarusului la Euronest? Mai ales având în vedere includerea societății civile, dacă ne gândim la caracterul nedemocrat al alegerilor din acea țară și la faptul că nu toate părțile au fost reprezentate în mod complet. Și apoi o întrebare referitoare la perspectiva dumneavoastră asupra rolului pe care statele din Caucazul de Sud ar trebui să-l joace în diversificarea aprovizionării cu energie și aici includem și Armenia. Și uh, rolul pe care ar trebui să-l joace în stabilirea unui echilibru energetic în Europa. Și o ultimă chestiune, domnul raportor ne-a spus că în raportul său referitor la Armenia dorește să se axeze pe viitor, fiindcă doar așa putem uh, avea o privire de ansamblu asupra sarcinilor cu care vă confruntați. Însă nu putem să evităm trecutul. Și aș vrea să vă întreb uh, ce părere aveți despre respectarea drepturilor omului? Acestea au fost întotdeauna importante pentru Parlament și mai mult după tratatul de la Lisabona. Și există dovezi că aceste drepturi nu sunt întotdeauna respectate în țara dumneavoastră. Mulțumim domnului Jib și acum domnul Mavro Nicolas, două minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi prezint bucuria de a-l avea alături de noi pe reprezentantul Parlamentului din Armenia. Suntem acum în etapa în care urmărim evoluția Armeniei, mai ales în procesul pe care l-ați menționat, domeniile menționate de dumneavoastră, justiție, uh, administrație, economie, cooperare regională și Înțelegem faptul că Armenia face toate eforturile posibile pentru a rezolva problemele din regiune și pentru a-și crește capacitățile și a-și consolida posibilitatea de a avea mai mult bune uh, legături cu Uniunea Europeană, mai ales după acordul de asociere. Subiectul la care vreau să mă refer a fost uh, menționat și de alți colegi. Acum un an, aici în Parlamentul European, am discutat despre situația granițelor dintre Turcia și Armenia, am spus că vor avea, vor exista relații diplomatice, schimburi de ambasadori între cele două țări și în Parlamentul European a fost menționată a fost, ne-a fost adusă la cunoștință o nouă politică a Turciei. Din ce ne-ați spus dumneavoastră astăzi cu privire la semnarea acestui protocol rezultă că nu se fac eforturi reale pentru a rezolva această situație și pentru a se ajunge la deschiderea frontierelor și pentru stabilirea de relații diplomatice oficiale între cele două țări. Cum credeți că Parlamentul European sau Uniunea Europeană ca întreg poate ajuta Armenia să reușească să-și îmbunătățească relațiile cu Turcia? Mulțumesc! Mulțumim domnului Mavro Nicolas. Acum domnul Kovacev, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vorbitor. Sunt foarte bucuros de faptul că sunteți astăzi aici alături de noi. În țara din care vin eu, Bulgaria, avem o comunitate armeană destul de largă și de aceea suntem foarte sensibili la situația din Armenia. Și Armenia, sigur, se găsește într-o situație extrem de dificilă, în, atât la nivel regional cât și la nivel intern. Într-adevăr, s-au înregistrat uh, progrese foarte importante la nivelul promovării democrației. S-a modificat uh, legea electorală, a fost combătută corupția, s-a asigurat independența mass mediei și așa mai departe. Armenia colaborează foarte bine cu grupul de experți europeni și uh, tot ce pot să fac este să vă încurajez să continuați pe această cale. Din punct de vedere internațional, dacă e să vorbim despre Nagorno-Karabakh, ar trebui să existe trei principii de o importanță egală, și anume integritatea teritori- teritorială, autodeterminare și non-violență. Nu va fi ușor ca aceste principii să fie respectate și nici nu se poate face totul repede. Trebuie să dăm însă dovadă de răbdare și să um, promovăm în mod constant aceste principii. Sigur, nu pot să mă declar mulțumit de faptul că una dintre statele implicate invocă rapoarte ale Parlamentului European pentru a-și uh, satisface propriile ambiții și știți la ce mă refer. În ceea ce privește protocolele de la Zurich, am o întrebare. Nu credeți că ar fi mai bine pentru Armenia să ratifice protocoalele? Și astfel să să ducă la o presiune internațională și mai mare exercitată asupra Turciei, care astfel uh, va fi oarecum forțată să facă acest efort. În ceea ce privește politica privind zero conflicte susținută de Turcia, în acest caz ar putea să devină o realitate. Mulțumim domnului Kovacev. Acum are cuvântul domnul Ungureanu, raportor pentru strategia UE pentru Marea Neagră. Două minute. nu ne prezint. Se pare că domnul Ungureanu nu mai este în sală. Domnul Landsbergis, un minut. Fiindcă uh, deja timpul a fost depășit. Mulțumesc, domnule președinte. Mă preocupă faptul că nu se înregistrează niciun progres către pacea dintre Armenia și Azerbaijan. Ne confruntăm doar cu o stare de război înghețată, care s-ar putea dezgheța oricând. Este și vina noastră faptul că păstrăm această bombă nedetonată, care ar putea exploda oricând. Dacă proiectul Nabucco este dus la îndeplinire uh, acest război din sudul Caucazului ar putea fi foarte relevant și Armenia ar putea, fi ar fi, putea fi folosită ca țap ispășitor în acest uh, joc al energiei și ar putea da naștere la o explozie. Acest uh, pericol trebuie să fie avut în vedere la nivelul elitei politice din Armenia. Trebuie să vă gândiți cum să nu deveniți victimele unui joc de și mai mare amploare. Mulțumim domnului Landsbergis. Ultimele 10 minute eh, le dăm din nou președintelui pentru răspuns. Mulțumim. Եվրոպական հարավանության ծրագիրը ինչպես է գնահատում ծրագրի իրագործման ընթացքը։ Եվրոպական Mulțumim foarte mult pentru remarcile făcute referitoare la progresul în domeniul politicii de vecinătate. Am fost printre membrii Parlamentului care și-au exprimat încântarea față de progresul uh, obținut în acest domeniu. În ceea ce privește Euronest, lucrăm îndeaproape cu responsabilii Euronest am avut uh, conversații la telefon cu președintele Buzek în ceea ce privește Belarusul. După părerea mea, țările ar trebui să se uh, întâlnească și să discute împreună proiectul de reguli de procedură și uh, problemele care au rămas nerezolvate. Am făcut o serie de propuneri de amendamente cu privire la acest regulament de procedură. Am discutat posibilă participare a Belarusului și considerăm că cele șase țări ar trebui să participe toate la această inițiativă. În ceea ce privește participarea concretă a Belarusului, putem avea alte opțiuni. Cinci reprezentanți ai guvernului și cinci al opoziției a fost o, o opțiune respinsă la nivel oficial. De aceea, șefii de delegații în toamnă vor avea o întâlnire la Bruxelles, dacă este nevoie, pentru a putea duce lucrurile mai departe. Am trimis o scrisoare domnului Buzek, am spus că s-ar putea întâlni șefii parlamentelor pentru a discuta planurile pe viitor. Apreciem foarte mult activitatea Parlamentului Neuronest și vom face tot ce putem pentru a implementa uh, partea noastră. În ceea ce privește punctul meu de vedere referitor la situația privind respectarea drepturilor omului în Armenia, există o serie de opinii în acest sens. Există însă nevoia de a diferenția foarte clar între cetățeni care au fost condamnați sau arestați direct pentru activitatea lor politică și cei care au comis infracțiuni. Și de aceea au fost condamnați. În Armenia nu avem deținuți politic, ci toți oamenii sunt egali în fața legii. În ceea ce privește întrebarea referitoare la drepturile omului, lucrăm îndeaproape cu Consiliul Europei și facem tot ce putem pentru consolidarea și promovarea democrației, respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Am dat dovadă de voință politică pentru implementarea reformelor. Guvernul nostru este dornic ca Republica noastră să facă parte din marea familie europeană pe viitor. În ceea ce privește lipsa progreselor în relațiile cu Turcia, sau dacă Uniunea Europeană ne poate ajuta în acest sens, cred că nu există progrese în acest sens datorită politicii lipsite de uh, perspectiva a guvernului turc acordurile, acordul întotdeauna a fost ca protocoalele să fie semnate și ratificate fără să se mai pună niște precondiții. Chiar și astăzi, acum, noi suntem gata să ratificăm protocoalele care au fost semnate de ministrul de externe. Însă, Turcia nu pare să dea dovadă de aceeași voință politică. Când guvernul turc va ratifica protocolul, Armenia este gata să facă același lucru. În ceea ce privește sprijinul european, Uniunea Europeană poate cere guvernului turc să ratifice protocoalele pe care chiar ei le-au semnat și cu care au fost de acord, fără nici o precondiție. Și acum trebuie să ratifice aceste protocoale. Nu sunt de acord cu colegii care au propus că am putea ratifica protocolul și astfel să punem Turcia într-o lumină mai proastă. Noi am făcut deja primul pas. Președintele Armeniei a întins o mână Turciei, invitând președintele Turciei și astfel am încercat să stabilim o legătură cu ei. Din 93, eh, turcii păstrează granița cu Armenia închisă. Deci acest lucru se întâmplă de peste 17 ani și trebuie să fiți de acord cu mine că în secolul 21 nu pot exista granițe închise. Deci dumneavoastră trebuie să cereți Turciei să deschidă granița cu Armenia. Nu vorbim despre o țară care are aspirații Vorbim despre o țară care are aspirații la Uniunea Europeană și nu înțeleg cum uh, să își păstreze granițele închise cu vecinii săi și în același timp cum vrea să se alăture Uniunii Europene. Noi suntem convinși că și după ce ratificăm protocoalele, guvernul turc nu va ratifica aceste protocoale, ci va continua să uh, folosească în mod abuziv aceste protocoale pentru a deveni un mediator în conflictul Nagorno-Karabakh, lucru complet de neacceptat pentru noi. Nu putem accepta Turcia ca mediator în situația Nagorno-Karabakh cu Azerbaijanul. Și ultimul răspuns referitor la conflictul din Nagorno-Karabakh și posibilitatea relansării ostilităților. Cum am spus în prezentarea mea introductivă, președintele nostru, Aliev, și o serie de politicieni azerbaidjieni uh, fac declarații războinice, belicoase și încearcă să folosească forța Există foarte multe încălcări ale acordului de încetare a focului. Azerbaijanul își folosește veniturile obținute din uh, exploatarea petrolului pentru a-și finanța armata. Și nu văd niciun răspuns din partea organizațiilor internaționale sau europene care să ceară Azerbaijanului să oprească aceste declarații negative. Cred că în secolul 21 lucrurile trebuie să fie rezolvate altfel, nu printr-un război. Noi încă mai suferim consecințele războiului din 91-94 declanșat de autoritățile azere și aș vrea să le leg, să îi rog pe colegii mei să înțeleagă faptul că utilizarea forței nu este calea de urmat. Asta, de fapt, ar trebui să cereți dumneavoastră guvernului din Azerbaijan discuțiile pacifiste sunt calea de urmat. De fapt, asta și vrem, să trăim în pace cu vecinii noștri și facem toate eforturile pentru a rezolva situațiile de regiune prin discuții. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o rundă de discuții foarte complexe și intense. Evident, subiectele rămân deschise și Uh, vom mai avea și alte întâlniri pe viitor care ar putea, de ce nu, să ducă la viitoare evoluții în colaborarea noastră. Aș vrea să vă felicit uh, pentru că afirmația pe care ați făcut-o cu privire la urmărirea păcii în regiune de către dumneavoastră nu poate decât să ne mulțumească și sperăm să putem colabora uh, și noi din partea Uniunii în acest sens. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții și participare și dau acum președinția colegului Pașcu, care va prezenta următorul punct de pe ordinea de zi. Thank you very much. Thank you. No, thanks a lot. Thanks a lot. It was very nice. Thank you. Okay, we'll keep in touch. Sure, and I'll give you my credit. With pleasure.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 Okay, so uh, I would like to uh, welcome. Uh... Aș dori să îi urez bun venit excelenței sale Mohamed Javad al Doreki, ambasadorul Irakului pe lângă Uniunea Europeană. După cum știți, suntem într-o situație care necesită explicații, explicații nu doar către noi, pentru că alegerile au avut loc acum câteva luni și încă nu se cunosc rezultatele finale. În același timp, azi, termenul pentru alegerea președintelui, conform rezultatelor alegerilor, se împlinește. Așadar, aceasta este ultima zi în care se poate alege un președinte, dacă rezultatele ar fi fost uh, anunțate. Vreau să îl invit pe excelența sa să ne vorbească. Sigur că se va referi și la aceste chestiuni, cred eu, și apoi vom avea o discuție. Vreau să le reamintesc colegilor că mai avem încă un punct pe ordinea noastră de zi, după ce îl încheiem pe acesta. Excelența, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie întâi să îmi exprim mulțumirile și sincere președintelui Albertini pentru că of, îmi oferă această ocazie valoroasă de a mă adresa dumneavoastră cu privire la situația din țara mea și, și cu privire la relațiile bilaterale dintre Irak și Uniunea Europeană. Este o plăcere, o adevărată plăcere să mă adresez dumneavoastră. După 35 de ani de dictatură brutală și regim totalitar, în care Irakul a fost izolat de restul lumii civilizate și astfel standardul de viață, educație, sănătate și alte sectoare vitale s-au deteriorat rapid. Irakienii au început să respire aerul libertății și democrației, dar într-un mediu foarte dificil, Irakul a fost lovit de, un, de valuri fără precedent de terorism barbar din diverse părți ale lumii, prin țările vecine, susținute și finanțate din multe surse. După alți șapte ani foarte grei în care Uh, de multe ori uh, viața aproape că s-a oprit atunci când teroriștii și milițiile înarmate aveau controlul în multe sectoare din Bagdad și în alte uh, orașe mari. Sute de irakieni au fost uciși și sute au uh, fugit din țară în fiecare zi. Al-Qaeda și uh, adepții lui uh, Saddam Hussein au făcut tot ce au putut pentru a ca să izbucnească un conflict sectar în uh, Irak. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat. Nu, războiul civil nu a izbucnit. Și uh, a fost un miracol, cum a spus președintele francez, pentru că războiul civil nu a avut loc până acum, nu va mai avea loc nici de acum înainte. Situația privind securitatea s-a îmbunătățit, Al-Qaeda și milițiile au suferit uh, înfrângeri și cu toate că abilitatea lor de a lovi s-a redus, ei încă sunt periculoși și încă le este permisă trecerea granițelor din statele învecinate. Ne apropiem acum de sfârșitul uh, ne îndreptăm către sfârșitul 2011, care este data pentru retragerea tuturor trupelor străine din Irak, conform acordului SOFA care a fost semnat între Statele Unite și uh, Irak. Este important să știm că forțele de securitate și forțele armate din Irak au fost bine formate și uh, vor uh, uh, prelua responsabilitatea în întregime de la forțele americane și lucrează aproape independent pe teren. Domnilor și domnilor, Irak a făcut primii pași pe calea către democrație și este determinat să continue pe acest drum, cu toate că uh, face față terorismului în numele lumii libere și acest lucru prezintă costuri. Dar e dificil și pentru că statele învecinate intervin în afacerile interne. Democrația nu este salutată de mulți în această regiune și, de asemenea, aceste țări doresc să preia controlul uh, Irakului pentru a a configura viitorul conform intereselor lor. După 8 ani de război uh, stupid cu Iranul, după invadarea Cuveitului, infrastructura a fost aproape uh, anihilată. Noul Irak dorește să aibă relații bune cu toți nevecinii săi pe baza respectului reciproc, a intereselor reciproce și a principiului non-intervenției în afacerile interne. Credem că promovarea unei astfel de politici uh, este în interesul tuturor țărilor uh, de acolo și va promova stabilitatea în această zonă atât de importantă a regiunii pentru că este un furnizor de energie. Procesul tranzitor este unul dificil, sunt multe provocări care trebuie încă rezolvate. Noul Parlament, noul Guvern vor trebui să facă față acestor provocări. Trebuie să să ajungă la o bună guvernanță, trebuie să, să diversifice sursele de bogăție și să se reducă dependența de țiței ca singura sursă de venit a țării. Oamenii trebuie să primească mai bune servicii, standardul de uh, nivelul de trai trebuie să fie crescut și multe probleme, multe impasuri, ca uh, problemele complicate ale regiunii Kirkuk, Uh, precum și modificarea Constituției, legea privind energia, acestea trebuie rezolvate. Multe acorduri au fost semnate cu companii mari de petroliere pentru a crește producția de petrol și, de asemenea, există acorduri similare în domeniul gazului. Domnilor și domnilor, Irak este o țară complexă, are multe etnii, multe secte, multe religii și multe limbi. Și acest lucru este exact la fel Uh, astăzi ca și acum mai multe mii de ani. Iar aceste culori ar trebui să fie sursa unei bogății, um, a unei diversități, dacă uh, tonul relațiilor ar fi unul rațional și de acceptare a celorlalți. Irachienii și mai ales politicienii trebuie să construiască încrederea între ei și să folosească dialogul și compromisul. Procesul de reconciliere națională și de unificare a început și va fi reflectat în formarea unui nou guvern care să includă reprezentanți ai tuturor uh, categoriilor, tuturor uh, grupurilor de irakieni. Relațiile dintre Irak și Uniunea Europeană s-au dezvoltat într-o manieră satisfăcătoare. Negocierile privind acordul de parteneriat și cooperare au fost încheiate acum câtva timp și sperăm că va fi semnat în curând. Acest acord este într-adevăr pietra de temelie a relațiilor noastre bilaterale și vreau să profit de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor experților de la Comisie, Consiliu și de asemenea președinților care au făcut eforturi serioase împreună cu omologilor irakieni. De asemenea, vreau să mulțumesc personalului misiunii EUJUST Lex pentru participarea lor în consolidarea statului de drept în țara mea. Un memorandum de înțelegere privind energia a fost semnat, de asemenea, între Ministerul Irachian al uh, um, al uh, petrolului și comisie și sperăm că va duce la o uh, colaborare viitoare fructuoasă în acest domeniu important. Irakul dorește o relație specială cu Uniunea Europeană în toate domeniile, susține, salută susținerea Uniunii Europene în uh, eforturile sale de a se libera de povara grea a capitolului 7 al Cartei ONU, care a fost impusă în regimul trecut. Și, de asemenea, privește spre viitor, către participarea europeană și investițiile europene în reconstrucția acestei țări, care are potențialul uman și resursele naturale să devină un stat modern democratic. Domnilor și domnilor, vreau să acum, vreau acum să mă refer la legătura importantă în relațiile internaționale și anume relație dintre Parlamentul irachian și Parlamentul european, care s-au dezvoltat cu rapiditate în ultimii câțiva ani. Este o mare plăcere pentru mine să mulțumesc pentru activitatea lor și pentru eforturi președintelui și membrilor delegației pentru relațiile cu Irakul, care au adus aceste două de instituții democratice mai aproape una de cealaltă, oferind oportunități pentru uh, parlamentarii irachieni să beneficieze de expertiza bogată a comisiilor Parlamentului European, prin multe vizite uh, ale delegațiilor parlamentare. Mulțumesc baronesei Nicholson, uh, de asemenea mulțumesc Ane Gomes și lui Nicolae Milatnov și al celorlalți membri ai delegației. Aici vreau să-mi exprim speranța că nu voi uh, ofensa pe nimeni atunci când îmi voi exprima dorința sinceră ca uh, președintele uh, în exercițiu al acestei delegații să nu ia partea niciunei uh, entități politice, să nu promoveze opinii sau interese ale unei entități politice. De asemenea, să nu ofenseze uh, poporul irachian și uh, politicienii irachieni să nu ofenseze reprezentanții uh, poporului irachian, luând partea de multe ori unei organizații care este considerată organizație teroristă de către Constituția Irakului și care a participat cu uh, um, forțe de securitate în uh, zdrobirea violentă și brutală a revoltei populare din 1991. Aceasta este o intervenție în politica internă a Irakului și nu va ajuta eforturile de a ajunge la o reconciliere națională sau uh, Uh, de îmbunătățire a relațiilor cu Uniunea Europeană. Domnilor și domnilor, stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe, apreciez interesul dumneavoastră în ceea ce privește situația din țara mea și sper că vă veți angaja uh, asuma responsabilitatea de a promova interesele noastre bilaterale și, mai ales, relațiile bune dintre cele două parlamente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador! Acum îl invit pe domnul Mauro să ia cuvântul. Domnul Mauro este raportorul nostru pentru Irak. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului ambasador pentru această prezentare, însă vreau să spun că Cred că acum puteți auzi și traducerea, domnule ambasador, așa că am să încep cu întrebările. Și pornesc de la aspectul care ne preocupă cel mai mult astăzi și asupra căruia aș vrea să primesc cât mai multe informări din partea dumneavoastră și anume formarea noului guvern. Întrebările sunt foarte simple. Considerați că formarea noului guvern se poate întâmpla um, mai repede decât în cazul uh, alegerilor anterioare din 2005? în special aș vrea să ne furnizați câteva detalii cu privire la problemele care împiedică formarea acestui nou guvern, problemele dintre domnul Maliki și domnul al Aui sau problemele dintre partide sau probleme care există la nivelul societății civile din Irak. Deci aș vrea să știu ce vă împiedică să ajungeți la un rezultat cât de repede și care este perspectiva dumneavoastră personală cu privire la eforturile făcute în acest sens. În al doilea rând, aveam o întrebare referitoare la uh, reluarea la un nou val de violență care și dumneavoastră v-ați referit la acest lucru, are legătură cu faptul că reconstruirea serviciilor de siguranță a fost dificilă, dar a fost o reușită. Și atunci, din punct de vedere al siguranței, care ar fi provocarea majoră cu care vă veți provoca după retragerea trupelor americane? Cum vă pregătiți pentru această situație? Și o altă întrebare referitoare la subiectul minorităților. Peste un milion de irachieni locuiesc în Iordania și în Siria, în exil. Și care credeți că sunt măsurile ce trebuie luate de următorul guvern pentru a încuraja pe acest, acești refugiași să se întoarcă în țara lor, având în vedere că e vorba de persoane educate, cu cunoștințe profesionale și care pot contribui la consolidarea țării? Și ultima întrebare referitoare la părerea dumneavoastră privind nivelul negocierilor între guvernul care acum iese de la conducere afaceri și Comisia Europeană. Care sunt uh, dificultățile în aceste negocieri, după părerea dumneavoastră, și care sunt aspectele bune ale acestui acord pe care sperăm să-l vedem ratificat cât mai repede posibil? Dat fiind că aveți nevoie de votul Parlamentului pentru a semna acest acord, cred că uh, ar fi bine să avem alături de noi și membrii ai Parlamentului irachian pentru a avea atunci cu adevărat un schimb de păreri între parlamentarii irachieni și parlamentarii membri în Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mauro, și acum doamna Gomes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ambasador, pentru expunerea dumneavoastră foarte clară în care ne-ați arătat cum Irakul este o țară foarte complicată și, pe de altă parte, cum totuși se mișcă lucrurile și nu se mișcă înapoi pentru ca țara să nu, se mai, să nu mai ajungă pe marginea prăpăstiei, așa cum s-a întâmplat acum câteva ani, când era aproape numită un stat eșuat. Și pentru ca violența să nu se mai întoarcă, cea pe care Irakul a cunoscut-o deja. Negocierile însă de, care au început um, încă de la alegeri arată că de fapt irachienii și-au învățat, au învățat lecția și că încearcă să nu se mai întoarcă la o violență de secte. Violența de care vorbeați din Irak este de fapt adresată împotriva poporului irachian, pentru că grupurile teroriste n-au putut să fie încă eradicate și uh, acestea au venit imediat după invadarea Irakului. Sunt uh, bucuroasă că ați vorbit despre ingerența străină din partea țărilor vecine în țara dumneavoastră. Mulți oameni în Parlamentul European sunt foarte îngrijorați de interferențele Iranului dar există, se pare, și ingerențe din partea altor puteri vecine, de exemplu Arabia Saudită. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre Siria sau Turcia, care câteodată desfășoară raiduri la nordul sau vestul uh, țării dumneavoastră pentru a mm, ataca pe cacaul. Aș vrea de asemenea să știu, să vă întreb dacă simțiți că s-a făcut progrese, nu numai după, cum a spus domnul Mauro, în legătură cu refugiații din țările vecine, ci dacă credeți că s-a înregistrat progrese în gestionarea program, pro, uh, persoanelor uh, strămutate. Știu că multe persoane sunt în această situație, nu se pot întoarce la locurile lor de origine pentru că nu se simt în siguranță acolo. Ieri am fost la o întâlnire a delegației noastre pentru Irak și am auzit că organizațiile non-guvernamentale au uh, avansat în ceea ce privește drepturile minorităților. În ciuda negocierilor care continuă, ele pot uh, conlucra deja cu parlamentarii irakieni pe această problemă în lunile care urmează. Aș vrea de asemenea să vă spun sau să vă întreb mai multe despre memorandumul de înțelegere pe tema energiei care a fost semnat de către Comisie. Dacă se referă la um, rezervele de gaz din Irak pe care le-ați menționat dumneavoastră, aș vrea de asemenea să vă spun că ne-ar interesa dacă ne-ați putea da informații despre relațiile pe care le aveți cu curzii din um, guvern, având în vedere vizita președintelui Barzani de curând din Franța și Germania. Mă bucur că această vizită a avut loc. Cred că aceste vizite ar trebui să fie un element uh, care să convingă Comisia să nu mai fie atât de rezistentă cum a fost în trecut, începând cu Guvernul Regional al Kurdistanului un dialog, pentru că există foarte multe oportunități care pot fi explorate pentru îmbunătățirea acestor relații, nu numai cu regiunea kurdă, ci și cu întregul Irak. Dacă se fac eforturi în direcția Kurdistanului și se aduc experți, de exemplu, din Irak, pentru consolidarea capacităților în zona curdă și pentru o îmbunătățire a diferitelor infrastructuri și, și securitatea avea, avea de câștigat. Apoi, permiteți-mi, vă rog, să vă confirm că înțeleg plângerea dumneavoastră în legătură cu delegația pentru Irak. Mă bucur că ați primit uh, o scrisoare de curând care spunea că trebuie să fie impus capitolul 7 mm, în Irak pentru că nu s-a găsit un acord încă pentru a forma un guvern. Aceasta nu este însă părerea majorității mm, membrilor din delegația UE Irak, în urma discuției pe care am avut-o ieri, ne-am pus de acord pe o procedură care să nu mai permită o astfel de mm, afirmație. Pot doar să vă asigur că aceasta nu este părerea majorității mm, membrilor, ci numai părerea președinților mm, comisiei, comisiilor. Așadar, îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa și eu nu sunt de acord cu această sugestie care, după părerea mea, este extrem de Mm, injustă și care, de fapt, neglijează proie, proie, mă scuzați, uh, progresele care s-au făcut în ultima vreme. Mulțumesc, uh, spune președintele, și acum vreau să rog pe doamna Lochbiller, care este președinta uh, delegației pentru relațiile cu Iran, să ia cuvântul și după aceea vom împărți oarecum numărul vorbitorilor și veți avea și șansa să răspundeți și vom continua după aceea cu ultimii patru vorbitori. Deci vom uh, face o pauză după aceea în pauze în întrebări. Mulțumesc, doamna Lohpiller. Mulțumesc, doamnele președinte, mulțumesc, domnule ambasador, pentru expunerile dumneavoastră. Am câteva întrebări cu privire la diferite situații în domeniul drepturilor omului în Irak. Pe de o parte, aveți o lege foarte liberală a presei în Irak și cu toate acestea există foarte mulți jurnaliști care sunt activi pentru diferite foruri independente și care sunt confruntați cu diferite proceduri penale care sunt foarte des motivate politic. Există așadar rapoarte despre atacuri cotidiene asupra jurnaliștilor în civil și nu se poate exclude faptul că aceste atacuri să nu fie eventual organizate chiar de către serviciile secrete. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre această situație. De asemenea, există și execuții uh, extrajudiciare sau uh, arestări uh, arbitrare care sunt întocmite de către forțele milițienești din Irak. Există o încercare din partea guvernului de a aduce pe făptași în fața justiției. O altă situație este următoarea, din partea Iranului sau din partea Turciei se uh, tot uh, exercită atacuri militare asupra Irakului de nord sau asupra zonei de frontieră cu Irakul, iar premierul al-Maliki a luat poziție față de aceste atacuri în iunie. Aceste atacuri uh, au ca țintă, după părerea ONG-urilor pe tema drepturilor omului, nu numai uh, gherila mm, kurdă, ci și mulți civili. Peste 500 de familii au fost raportate de către un ONG, au fost uh, așadar uh, strămutați din această zonă din cauza acestor atacuri militare. M-ar interesa așadar părerea dumneavoastră despre această situație sau ce părere are guvernul despre acțiunile care trebuie întreprinse pe viitor. Și un ultim punct se referă la situația din Camp Ashraf în Irak. Ați, luat referi, ați făcut referire indirect uh, la această situație. Acest uh, lagăr a fost atacat uh, violent de multe ori am discutat despre acest subiect în Parlamentul European și acum Reuters ne transmite pe 11 iulie că un tribunal irachian a prevăzut arestarea 39 de membri pentru încălcarea sau uh, crima împotriva umanității sau încălcarea drepturilor omului. Vreau să știu exact dacă puteți să ne spuneți ce li se reproșează acestor persoane. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Există o limită de timp. Că mai sunt patru persoane care doresc să mai pună întrebări după aceea. Vă rog. Mulțumesc. Stimați uh, deputați, uh, voi începe cu domnul Mauro. Și voi începe cu ultima întrebare pe care ați pus-o, care se referă la negocierile pe tema parteneriatului și uh, acordului de parteneriat și cooperare. Poate că și din partea comisiei am putea afla câte ceva, dar iată din partea mea pot să vă spun că negocierile au mers foarte bine timp de 2 ani. Au existat mai multe runde de negocieri la Bruxelles, a existat și o rundă la Bagdad nu cred că ne-am confruntat cu probleme foarte dificile. Din experiența mea am văzut că la negocieri similare cu țările arabe sau alte țări din această regiune întotdeauna se lovesc de problema drepturilor omului și așa mai departe. În cazul nostru însă nu au existat astfel de probleme, au existat câteva detalii și în final cred că cu toții am ajuns încântați la un acord care a putut fi acceptat de către toată lumea și va trece prin procesul foarte lung de vot în diferitele parlamente naționale și sper până la urmă și în Parlamentul European dumneavoastră veți uh, vota acest acord. Este un acord extrem de important, va fi chiar jalonul, cred eu, a relațiilor viitoare dintre Uniunea Europeană și Irak. O întrebare din partea domnului Mauro, de asemenea, s-a referit la rolul forțelor armate în timpul fostului, fostei guvernări, un milion de persoane aveau, erau armate. Știți că am avut multe războaie cu Iranul, cu Kuwaitul și chiar în cadrul țării noastre, irachenii din sud, din zona Kurd, Kurdistanului și toate armatele au fost după aceea disolvate odată cu invazia Irakului, cu ocuparea. Apoi ne-am dat seama însă că trebuie să ne creăm propriile forțe armate, pentru că forțele ocupate nu trebuie, ocupante nu trebuie să rămână acolo mai mult decât este nevoie. Acum un an, de aceea am avut uh, o rundă foarte dificilă de negocieri cu Statele Unite și am ajuns în final la un acord foarte clar. Ambasadorul american a spus că au reușit să, am reușit să obținem cât foarte multe de la America. A fost un, într-adevăr un, un acord mai bun decât cu Corea de Sud sau cu Japonia. Iar uh, la sfârșitul uh, anului 2011 toate trupele străine vor părăsi Irakul. Cred că în ultimii doi ani au fost uh, foarte clare eforturile tuturor părților militare, armate sau uh, a actorilor negocieri și foarte multe operațiuni sunt acum, între timp, conduse de către forțele armate irachiene. Bineînțeles că, în continuare, ne lipsește o armată, o forță armată aeriană, dar americanii ne vor ajuta și în acest sens și sper că până la sfârșitul lui 2011 să putem să um, ne gestionăm singur toate operațiunile militare. Apoi, problema refugiaților. Este o problemă foarte gravă, umanitară. Irakul nu este cunoscută ca, cunoscut ca o țară care să exporte refugiați. Din contră, noi am primit foarte mulți egipteni, egipteni în ultima vreme. Dar după aceste războaie foarte lungi, după decizia Consiliului care a boicotat aproape întregul Irak, uh, a început uh, brain drain-ul. Chiar mulți irakieni au venit în Belgia, în Europa, din motive financiare și poate și unele politice, dar majoritatea erau motive financiare. Și apoi, în 2003, după atac tentatele Al-Qaidei, Irakul uh, a fost pe cale să intre într-un război civil violențele s-au intensificat, mm, foarte mulți iracheni, mii de iracheni au trebuit să plece în țările vecine, în Siria, în Iran, în uh, Jordan, în Egipt și în uh, Liban. Poate că există o neînțelegere cu privire la cifre. Guvernele vecine spun că au peste un milion de iracheni sau 500 de mii de irakieni uh, refugiați, dar uh, Alte cifre spun că sunt 200.000 de irakieni doar înregistrați ca și refugiați în alte țări. Mii de irakieni au plecat ca turiști și apoi sunt uh, apoi obțin chiar vize pentru Europa, de exemplu, și după aceea se întorc. Dar există oportunitatea în anumite state să fie primiți irachenii și să fie susținuți. Uniunea Europeană a fost foarte generoasă în acest sens. Acum, formarea guvernului. M-ați, întrebat ceva, vreau să vă întreb și eu despre Belgia, ce se întâmplă în Belgia. Uh, Într-adevăr, situația este foarte complicată. Am trecut de la o dictatură și nu cred că putem să trecem la o guvernare, la formarea unei guvernări foarte ușor, imediat după aceea. Este pentru prima dată când irachenii trebuie să se pună împreună pentru a forma un guvern și nu este ușor. În ultimul, timpul ultimului guvern s-au boicotat diferite acțiuni și o mare parte a populației de exemplu, 62%, 62% din populație își dorea această unitate. Este pentru prima dată că irakienii așadar se pun împreună. Avem însă de luptat cu foarte multe neîncredere unii în ceilalți. Trebuie să învățăm să ne încredem unii în ceilalți, să-i acceptăm și să-i ascultăm pe ceilalți și să facem compromisuri și să intrăm într-un dialog. Și aceasta funcționează. Cred că lucrurile se îmbunătățesc, eforturile sunt din ce în ce mai concertate și vor purta roade la sfârșit. Trebuie doar să avem răbdare. Doamne Gomes. intervenția țărilor vecine. Nu putem să schimbăm sau să ne alegem vecinii. Așa este și cazul pentru Irak. Este foarte dificil. Înainte de 2003 aveam relații foarte proaste cu um, vecinii, am invadat cu cu Vaitul, am avut războaie cu Iranul și intervenții din mai multe alte țări care nu erau întotdeauna relații bune cu Irakul. Da, într-adevăr, ca să fiu sincer cu dumneavoastră, a existat un vid. Nu e vorba numai de problema guvernului, ci este vorba de lipsa unei structuri de securitate, de exemplu, nu exista în timp de patru luni niciun polițist pe stradă. Apoi a existat din nou un uh, vid și atunci când există un vid trebuie să fie umplut unii dintre vecinii noștri au venit să umple acest vid, ceea ce a durat destul de mult și este păcat că frații noștri care ar trebui să vină primii, care, cu care aveam interese în comun, n-au venit. Până, ba chiar, unii din țările arabe vecine sunt în continuare absenți și acuză alte țări că au interferat uh, cu politica Irakului, în timp ce ei nu s-au amestecat deloc alegerile au fost într-un fel alegeri regionale, nu mai alegeri în Irak. Și ca să fiu sincer, toți vecinii s-au implicat. Au interferat în diferite feluri și dintr-o motivație diferită. Democrația nu este bine văzută în această regiune, pentru că poate să constituie un precedent pentru multe națiuni toată lumea dorește să ne modeleze după interesele proprii. Irakul trebuie să fie, este de fapt cel de-al doilea uh, mare stat uh, în producător de petrol și 2 milioane de barili pe zi sunt extrași din Irak. Avem acorduri cu companii importante și trebuie să putem exporta între 6 și 10 milioane de barili în următorii ani. Nu multe țări sunt bucuroase să vadă acest lucru, dar încercăm. Încercăm să nu interferăm cu vecinii, încercăm să intrăm într-un dialog cu ei, să-i convingem că aceasta este cea mai bună soluție și pentru noi și pentru regiunea în care suntem și pentru toată lumea, pentru că este vorba de una dintre cele mai bogate regiuni în ceea ce privește resursele energetice și, de asemenea, un punct foarte important pentru securitate. Cred că este un punct important pentru Europa acesta. Avem um, strategii integrate de economie în țara noastră și încercăm să continuăm aceste um, împletiri. Doamna Gomes m-a întrebat de asemenea despre uh, ce facem cu persoanele strămutate. Da, aceasta este o problemă foarte clară și pe baza acesteia a început chiar, uh, au început luptele de sectă. Foarte multe persoane. Același lucru s-a întâmplat și pentru suniți și pentru șieți. Suntem într-o fază de reconciliere națională. Eu, de exemplu, trăiesc în... într-o zonă în care, de exemplu, n-aș fi putea să mă duc să-mi văd casa. Acum sunt la Bruxelles, dar n-aș fi putut să merg la mine acasă la Bruxelles. Există în continuare o purificare etnică foarte puternică și, din păcate, aceste realități încă mai persistă. ONG-urile, doamnă Gomes, NGO-urile în domeniul uh, drepturilor omului. Încerc să vorbesc foarte repede pentru că nu mai am prea mult timp. Așadar, ONG-urile nu existau ca și concept înainte în dicționarul nostru. Noi nu aveam mobile, nu aveam satelit, eram pur și simplu tăiați de lumea liberă. Dar lucrurile se schimbă, se schimbă încet, dar așa este. Există în continuare încălcarea drepturilor omului, dar există și progrese în acest domeniu și cred că în curând vom avea o comisie independentă pentru drepturile omului, independentă de guvern. În ultimul raport care a fost publicat de către ONU acum trei zile despre drepturile omului în Irak, s-au folosit exclusiv uh, surse din partea ONG-urilor în domeniul drepturilor omului și acestea au fost lăudate în raport, dar totuși trebuie să spunem că nu e parte din cultura noastră, deci ONG-urile există de foarte curând, de, e foarte ușor să devie, să devii corupt în acest domeniu, în cadrul în care lucrează, lucrează ONG-urile. Dar cred că acum am ajuns la un număr suficient de mare de ONG-uri pentru ca să se poată spori rolul acestora în mod natural. Memorandumul de înțelegere pe tema energiei a fost într-adevăr un document foarte important. E vorba de un acord. Ambele părți, Irakul și Uniunea Europeană, dar și um, Comisia Europeană cu serviciile responsabile pentru energie au lucrat împreună pentru că avem nevoie de Europa, avem nevoie de Uniunea Europeană și știm cu toții ce dificultăți are Uniunea Europeană în ceea ce privește diversificarea surselor de energie. Și dorește să nu depindă de un singur producător. Deci interesul este bilateral. Am semnat un acord foarte important pe tema petrolului și chiar de curând uh, am uh, semnat și un acord pe tema gazului, dar aceasta include Abhazia, pentru că este nevoie de negocieri tehnice în acest domeniu și cred că mai pot fi făcute progrese. Noi suntem o țară federală, avem o Constituție și avem uh, regiunea Kurdistanului în nordul Irakului, care face parte din această cultură federală. Foarte mulți irachieni consideră că federalismul este în continuare o separare a țării noastre. Dar câteodată ne uităm la Belgia ca exemplu și sper că va rămâne un exemplu bun. Da, într-adevăr, în continuare sunt probleme, sunt neînțelegeri între guvernul central și guvernele regionale, dar cred că în, în interesul ambelor niveluri vom face progresele care trebuie. Există foarte multe um, probleme în continuare, moment, aspecte pe care ne blocăm în continuare, dar cred că foaia de parcurs va fi un pas important neîncrederea de care vorbeam înainte este un factor important. Dar între timp, între guvernul federal și guvernul regional, reușim să găsim o relație destul de sănătoasă. Iar sugestia dumneavoastră de prezență europeană cred că este important. Kurdistanul este o parte a Irakului și orice facem va rămâne o parte a Irakului, deci este în interesul nostru să preluăm această propunere doamnă vicepreședinte a delegației pentru Iran, doamna Lohbirăl, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Drepturile omului în Irak, după cum explicam înainte, pentru noi acesta este un subiect nou, dar noi facem progrese, învățăm. Avem o doamnă ministru pentru drepturile omului care este creștină și care uh, întotdeauna are probleme cu alte ministere, dar primește foarte multă susținere din partea ONG-urilor, din partea Parlamentului și din partea opiniei publice în general. De exemplu, problema torturii, da, într-adevăr, persistă nu numai în închisori. Și în închisorile americane există o astfel de problemă. După cum știți, nu se poate controla 100% nici într-o democrație modernă ce se întâmplă, nici într-o democrație veche. Există câteodată astfel de tipuri de tratament, dar nu trebuie acceptate. Prizonierii câteodată sunt torturați. Deci acum există regulamentul prin care nimeni nu poate să fie reținut dacă nu există un ordin din partea, o hotărâre din partea unui tribunal. Dar acum un an lucrurile nu erau la fel. Și bineînțeles acum patru ani erau și mai rău. Dar eu ce vreau să zic este că facem progrese. Aceasta însă nu este suficient. Bineînțeles, trebuie făcute progrese și în continuare. Da, în legătură cu libertatea presei, da, putem spune că avem uh, libertatea presei, că suntem, suntem chiar foarte mândri de această lege, pentru că în guvernul anterior aveam două reguli, una pentru guvern și alta pentru fiul lui Saddam și, de asemenea, una pentru stațiile de televiziune în general și alta pentru stațiile fiului lui Saddam. Acum lucrurile sunt diferite. Cred că acum avem 50-60 de ziare și nimeni nu mai poate să le controleze decât când există anumite acuzații și atunci se creează, se începe un proces. S-a întâmplat în anumite părți ale Irakului, da, ca jurnaliștii să fie persecutați, să fie uh, trimiși la închisoare sau uh, unul dintre ei a fost uh, omorât, dar există lege, există procese și cred că e de înțeles. Pentru că Irakul a fost oprimat 30 de ani într-o dictatură și sunt absolut de acord cu dumneavoastră că trebuie să nu ne oprim în eforturile pentru a ne elibera de această povară. The MKO. Madame, uh, I hope you do Sper că ați, uh, vă dați seama că MKO, uh, am văzut eu asta, îl sprijineau pe Saddam. Au făcut niște repercusiuni foarte grave asupra populației, mai ales în regiunea Kurdistan. Puteți vedea la televizor acest lucru. Acum 4-5 ani, când poliția franceză s-a confruntat cu o situație similară în Paris, au găsit o sumă foarte mare de bani împachetată într-un ziar irachian. Deci, evident, există multe ramificații și irachienii au suferit foarte mult, mai ales părinții celor care, sunt, uh, care au fost omorâți și totuși ei continuă să fie acolo. Când forțele irachiene încearcă să intre într-un teritoriu unde nimeni nu știe cu ce se va confrunta, este păcat că se întâmplă așa ceva. Și totuși, noi nu vrem să forțăm acești oameni să meargă înapoi în Iran, dar nu-i vrem nici pe teritoriul nostru, fiindcă ne-au omorât oamenii. Sunt 3000 de ei, 1000 dintre ei deja au pașapoarte europene, americane, canadiene, de ce nu merg uh, acolo? Nu-i forțăm să meargă în Iran, dar nici nu-i vrem la noi. a existat un ordin judecătoresc să fie adus în instanță pentru a fi supuși procedurilor judecătorești, fiindcă aceste familii au dorit să fie urmăriți în justiție și au prezentat dovezi. Deci nu e nimic anormal și cred că doar ieri sau alte sau la hotărâri în acest sens. Mulțumesc! După cum vedeți, timpul trece foarte repede, mai avem patru intervenienți și aș vrea să vă rog să respectați fiecare limita de un minut și jumătate. Domnul Maier începe. Sí, sí, presidente. Le sugiero para próxima... Domnule președinte, pentru alte discuții, viitoare discuții, aș propune să nu avem uh, deputați de rang 1 și 2, ci să împărțim timpul egal, fiindcă altfel unii vor vorbi mai mult ca alții. Domnule ambasador, am fost surprins de declarația președintelui delegației care a spus că există temeri ca Iranul să impună un ministru sau prim-ministru care să fie acționat ca o păpușă. Conform datelor, uh, Există teritorii care sunt ocupate de americani și trebuie să fim foarte prudenți când facem astfel de declarații. Aș vrea să vă întreb întâi de toate să ne spuneți ce părere aveți despre acuzațiile făcute despre Alianța Națională Irachiană cu privire la uh, neregularitățile din alegeri, despre aprobarea mai multor candidați uh, care făceau parte din partidul Bath și aș vrea să ne spuneți dacă în această situație în care e greu să se ajungă la un guvern, dacă și um, religia are o importanță, dacă președintele trebuie să fie și și uh, prim-ministru sunit sau curt. Nu știu dacă și această componență sau apartenență religioasă aduce și ea un grad de dificultate. Grupul meu s-a opus întotdeauna invaziei, a fost un război ilegal care a creat această situație. Ne-am opus întotdeauna, fiindcă nu erau uh, arme de distrugere în masă, ci Al-Qaeda, ci interese legate de petrol. Și de aceea vă pun o întrebare în acest sens. Există un, mili- un miliard de, de, de dolari primiți din Japonia pentru a moderniza instalațiile din Basra Cost și mă întreb cum veți finanța, cum veți acoperi restul de 10 miliarde de care aveți nevoie. Mulțumesc, domnul Catin. Catin. Mulțumesc, prezident Pascu. Eh, govoril bom v svojem materinem jeziku, ker je Mezopotam. Mulțumesc, domnule președinte. Ilustrația multilingvizva. Am să vorbesc pe eh, limba maternă, fiindcă eh, este un simbol al multiculturalității și multilingvismului. Și de aceea trebuie să înțelegem că structura noului stat irachian are nevoie de, pentru a se consolida de timp. E normal să fie nevoie de timp, dar în orice caz exemplul Uh, Belgiei sau comparația cu Belgia nu este fondată, fiindcă în Belgia totuși există o monarhie, pe când dumneavoastră aveți nevoie de a vă forma un guvern, un parlament, un președinte. Um, noi vrem să vedem niște semnale pozitive din Irak. În Parlamentul European vom uh, dezvolta niște relații pozitive cu toate părțile Parlamentului și pe viitor vom încerca să evităm apariția unor incidente inutile utile, cum s-a întâmplat de curând. Vrem să existe legături între Uniunea Europeană și întreg Irakul. Am fost în Irak, în Kurdistan și am impresia că componența guvernului uh, trebuie să fie finalizată pentru ca Irakul să se deschidă către vizitatori din afară, uh, pentru ca economia să se relanseze și de aceea aș vrea să vă întreb, domnule ambasador, care sunt planurile eh, guvernului irachian pentru a relansa construirea infrastructurilor de transport economice și ce planificați să faceți pentru a asigura dezvoltarea economică după așa mulți ani de război. Acum e momentul investițiilor, a reconstrucției și există un foarte mare potențial agricol. De câte ori trec deasupra Mesopotamiei, observ cât de multe s-ar putea produce și vinde acolo. Mulțumesc. Domnul Atkins acum. Domnule președinte, foarte scurt, întotdeauna, o întrebare referitoare la infrastructură, mai ales având în vedere cele spuse de antevorbitorul meu. Ce se întâmplă cu uh, relația dintre autoritățile naționale și locale în ceea ce privește infrastructura și electricitate? Și un al doilea comentariu, ce se întâmplă în ceea ce privește protecția antichităților, care se găsesc în număr foarte mare în țara dumneavoastră și acesta este un subiect care ne preocupă pe mulți dintre noi. Mulțumesc, domnul Tenoc. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva întrebări, întâi de toate, cu toții recunoaștem faptul că structura federală a Irakului este o structură foarte fragilă. După părerea domnului ambasador, uh, Poate o întrebare prea politică, dar uh, vreți să aveți o coaliție perpetuă care să includă și suniții sau uh, ar putea fi condusă ca o structură federală de un guvern cu majoritate șiită fără participarea minorității sunite? Ce mă intrigă este situația relațiilor bilaterale dintre Irak și vecinii săi uh, arabi. În special mă refer aici la Arabia Saudită, care evident este foarte neliniștită uh, în ceea ce privește influența Iranului asupra Bagdadului și și cu Siria, uh, din motive exact opuse, fiindcă există o apropiere clară între Damasc și Teheran. În ce măsură acest regim al partidului Ba'ath unul care poate avea uh, legături bune cu vecinii săi, având în vedere posibilitatea ca și să aibă um, legături cu noul guvern din Bagdad. Eu fac parte din campania Save the Syrian uh, în Regatul Unit și aș vrea să știm în ce măsură vă veți preocupa de conservarea patrimoniului creștin în țara dumneavoastră, mai ales având în vedere minoritatea creștină care trebuie să se refugieze în Iordania și în Siria și în câmpiile Ninive. Mulțumesc foarte mult. Excelența voastră, dacă doriți să răspundeți acum în 5-7 minute. M-ați întrebat uh, cu privire la faptul că Iranul vrea să impună un guvern în Irak. Nu e posibil. Am avut uh, alegeri libere, au fost probleme și discrepanțe, dar nu chiar în așa măsură. Și cei care sunt acuzați a avea legături cu Iranul n-au câștigat uh, chiar așa multe locuri. Apoi, guvernul va fi unul inclusiv. Trebuie să reprezinte toate uh, părțile uh, societății irachiene și, ți, și pe toți ceilalți suniți, lucru care este înțeles de toți politicienii, acesta fiind singura modalitate în care putem continua și de aceea durează chiar așa mult până se formează guvernul, de fapt. Deci nu vom avea șiiți, suniți, nici în Constituție nu se vorbește despre așa ceva. Fiindcă uh, șiiții sunt majoritatea și probabil au o majoritate suficientă între Parlament și atunci se înțeleg între ei și... Însă acum nu s-a întâmplat asta. Dar nu trebuie să ne mirăm dacă următorul prim-ministru va fi șiit. Dar motivul este democrația. Asta înseamnă democrație. În ceea ce privește petrolul, cu câteva luni în urmă, Irakul a semnat niște acorduri importante cu mari companii petroliere, majoritatea, ca să fiu sincer, sunt uh, europene. Americanii au primit doar un contract mic și uh, chiar și în acel contract aveau doar o mică parte. Și atunci nu cred că ar trebui să ne facem probleme. În ceea ce privește uh, relațiile Camerei Reprezentanților din Irak și Parlamentul European, sunt în totalitate de acord. Avem un nou parlament acum, care încă nu a ajuns să-și finalizeze structura, dar cred că se va întâmpla în curând și cred că ar trebui să reîncepem lucrurile din nou. Domnul Pötering nu este aici, dar când a fost președinte ne este aici și mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-a acordat când era președinte. Mă bucur să vă văd, domnule Pötering. În ceea ce privește investițiile și proiectele de dezvoltare infrastructură. Fără îndoială avem nevoie de investiții și Parlamentul a votat o lege foarte încurajatoare pentru investiții, aș spune, și acum, iată, investițiile vin la noi din Franța, din China. Sigur, ă, chinezii sunt întotdeauna primii care vin. Turcia, chiar și companii din Belgia, din Germania vin și mai ales în sectorul petrolier. Nu avem nevoie de 10 20 de miliarde, cum am auzit aici, ci peste 200 de miliarde avem nevoie să fie investiți. Și cred că vor veni, fiindcă toată lumea este interesată să investească în domenii care țin de petrol. Relațiile cu Arabia Saudită, cu Siria, trebuie să fiu mai diplomat aici, nu o să-mi permit să vorbesc foarte deschis. Cum am spus, nu suntem în cel mai bun termen cu unii dintre vecini. Unii dintre ei au fost acuzați că le-au permis teroriștilor să vină în țară și n-au fost mulțumiți de asta, evident. Dar există foarte multe interferențe regionale, mai ales din partea vecinilor și mulți vecini au fost încântați, uh, poate fiindcă am adus democrația în regiune sau pentru că Irakul uh, va fi un uh, principal producător petrolier, lucru care i-a nemulțumit. Există motive, dar n-au control decât să accepte Irakul. E vorba de 33 de milioane de oameni într-o țară foarte veche și va trebui să accepte. În ceea ce privește muzeele și uh, toate obiectele arheologice. E păcat ce s-a întâmplat acolo. A fost o pierdere pentru întreaga umanitate. M-am întâlnit cu ministrul belgian pentru afaceri externe și mi-a cerut să vadă muzeul și am fost acolo și m-am simțit mai bine. Existau două uh, puțuri care erau săpate Și am fost foarte bucuros să văd că s-au făcut noi descoperiri. De fapt, în Irak, oriunde te-ai apucat de săpat și nu exagerezi aici, până la urmă vei da de ceva. Deci, aș spune că asta e o consolare. Mulțumesc! această discuție, spune domnul președinte, sper că v-a ajutat să găsiți răspunsul la câteva întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum vom continua cu prezentarea domnului Torbon Brile. Vă rog să rămâneți în sală, fiindcă vom reveni imediat. Okay then. Uh, well, thank you, Ambassador, for coming. Uh, we'll discuss, of course. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador. Vom, vom discuta un nou subiect important pentru noi și anume situația din Sudan. Dacă țineți minte, l-am avut pe fostul președinte al Africii de Sud alături de noi, nu cu mult timp în urmă, și am discutat aspecte legate de alegerile care urmau să vină la data respectivă. Avem și acest referendum la autodeterminare pentru Sudul Sudanului, care va avea loc în ianuarie și avem alături de noi pe cei doi colegi ai noștri care au fost acolo Veronic de Kaiser și doamna și se vor arătura puțin mai târziu. Uh, domnule ambasador, aveți cuvântul. Uh, Mr. President, thank you very much and thank you very much to, all of you. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor pentru că am dați ocazia să spun câteva cuvinte despre situația din Sudan și despre perioada următoare. Sudanul se apropie de un moment decisiv în istoria sa. Cred că vom avea ocazia să ascultăm și pe președintele misiunii de observare a alegerilor din Sudan, așadar nu am să intru în detalii privind alegerile, vreau doar să vă spun că alegerile au avut loc și după alegeri, Sudanul are un nou guvern, aceleași personalități, însă. Dar eu am să vorbesc și despre faptul că Sudanul a, are acum uh, o relație de lucru între cele două părți la acordul de pace. Acest acord de pace pe care îl cunoașteți majoritatea dintre dumneavoastră a fost încheiat în 2005 și a pus capăt uh, unei perioade de două decenii de război civil în Sudan, intră acum în uh, ultima fază, cea crucială. După cum a spus președintele, în ianuarie anul viitor va avea loc un referendum în sudul Sudanului în care cei din sudul Sudanului vor decide dacă doresc să rămână în Sudanul Unit sau doresc să devină un stat independent. Așadar, suntem martorii unui moment important în istoria acestei țări, o perioadă decisivă pentru regiune, Sudanul fiind cea mai mare țară din Africa, din punct de vedere geografic, are granițe care sunt destul de instabile și așadar și pentru restul Africii, viitorul Sudanului este de mare prioritate pe agenda politică. Finalizarea acestui acord de pace global include referendumul, care va avea loc în ianuarie anul viitor. Așadar, acesta este inclus în acordul de pace, care a fost uh, convenit de către două părți și garantat, este garantat de comunitatea internațională. Există alte elemente în acordul de pace care trebuie să fie implementate. Un element crucial este demarcarea graniței între nordul și sudul Sudanului. Este evident că acesta este un element important, luând în considerare faptul că cei din sud va trebui să voteze. Și, de asemenea, mai sunt chestiuni nerezolvate legate de cele trei zone tranzitorie. Zona Abie este o zonă în care Curtea de Arbitraj permanentă a dat o decizie pentru a rezolva chestiunile legate de uh, tra trasarea frontierelor și uh, determinarea configurării acestei zone, dar există o serie de elemente care trebuie să fie încă implementate din această decizie a curții. Important, sigur, este faptul că acest referendum să aibă loc astfel încât rezultatul să fie unul credibil este nevoie de pregătiri uh, temeinice. Trebuie ca părțile la acest proces să înțeleagă că e nevoie de transparență, e nevoie de un spațiu în care oamenii să discute chestiunile și sunt sigur că vor fi o serie de concluzii și evaluări din partea observației, misiunilor de observare a alegerilor, inclusiv misiunea noastră, care vor putea fi apoi prezentate în ceea ce pregătește pregătirea referendumului. De asemenea, trebuie să acordăm atenție și a chestiunilor post-referendum, așa sunt ele denumite de către sudanezi, și anume chestiuni care trebuie negociate între cele două părți pentru a asigura o uh, coabitare stabilă și pașnică în ceea ce privește modul în care vor vota uh, cei din Sud. E vorba de chestiuni legate de securitate, cetățenie, uh, aspecte financiare, resursele naturale și, de asemenea, tratate internaționale. Din fericire, s-a încheiat recent un acord între cele două părți din, în Etiopia, la Michele, uh, un memorandum de înțelegere a fost semnat de către cele două părți, punând bazele formatului negocierilor. Acest memorandum de înțelegere stipulează clar că cele două părți trebuie să-și asume acest proces și, de asemenea, pot să ceară asistență, mediere, făcându-se referire la uh, un, un consiliu la nivel înalt al uh, Uniunii Africane, cu de președintele Mbeki, pe care l-ați cunoscut mai devreme. Cred că vor fi și alți actori, uh, inclusiv noi și comunitatea internațională, care ar putea să uh, ofere asistență celor două părți în uh, negocieri. Negocierile vor fi foarte importante pentru menținerea unei relații pașnice între cele două părți. Situația din Sud a fost uh, adesea o îngrijorătoare. Anul trecut a fost o serie de decese datorate unor rivalități etnice și a, a uh, mai multor situații conflictuale în Sud și um, numărul uh, victimelor a fost mai mare decât în Darfur. Prezența uh, armelor uh, de dimensiuni mici uh, de asemenea, lipsele, lipsa de alimente au destabilizat această zonă și creează un cocktail foarte critic. Nu cred că ar trebui neapărat să credem că Sudul nu este în măsură să depășească aceste probleme, dar va avea nevoie de susținere din partea comunității internaționale și, de asemenea, are nevoie de o relație stabilă și productivă cu nordul Sudanului. Situația din Darfur rămâne în continuare îngrijorătoare. Securitatea s-a deteriorat în uh, ultimele șase luni. Au existat atacuri uh, asupra forțelor de menținere a păcii, a forțelor uh, UNAMID, misiunea UE-ONU. Mulți dintre aceștia și-au pierdut viața. Operațiunile de uh, ajutor umanitar au fost uh, împiedicate să uh, aibă loc acolo unde existau conflicte armate și, din păcate, au fost de asemenea incidente care au afectat în mod direct uh, pe cei uh, care desfășurau activități umanitare. Trei dintre aceștia sunt încă ținuți ostateci și nu știm sigur de către care forțe, dar acest lucru nu poate să aibă decât un impact negativ asupra abilității organizațiilor uh, umanitare de a-și uh, desfășura activitatea. Am fost recent în uh, uh, orașul Niala din Darfur și pot să confirm că, într-adevăr, atmosfera nu era deloc încurajatoare. Forțe de menținere a păcii nu puteau să iasă din zonele demarcate și operațiunile umanitare nu puteau să se desfășoare decât în zonele protejate de către forțe de menținere a păcii, nu reușeau să ajungă la zonele mai izolate unde era nevoie de ajutor. De asemenea, am discutat despre faptul că soluția la conflictul din Darfur nu poate să fie obținută prin mijloace militare. E nevoie de, de o mediere politică și s-au făcut uh, eforturi uh, sub egida guvernului din Qatar. Uh, uh e vorba de mediere prin UNO și Uniunea Europeană, prin mobilizarea societății civile pentru a participa la deschiderea unui forum al societății civile care să se adauge acestui proces de mediere, astfel încât vocile oamenilor de rând să fie incluse în uh, căutarea unui acord politic. Dar știm că uh, forțele armate care nici măcar nu au acceptat să participe în aceste negocieri. Așadar, situația este complicată și există îngrijorări majore legate de securitate și de faptul că impunitatea este la uh, ordinea zilei și uh, nevoia este ca și guvernul și UNAMID să uh, facă eforturi mai ferme pentru a lua situația sub control. A fost un anunț ieri al Tribunalului Penal Internațional într-un caz um, um împotriva președintelui uh, Sudanului. Așadar, Darfur nu ar trebui să scape din atenția noastră în perioada următoare, cu toate că situația și evoluția situației dintre nord și sud devine critică în următoarele 6 până la 12 luni. Există în această regiune și îngrijorări cu privire la în, în regiune, sunt îngrijorări cu privire la situația din Sudan. Uh, angajamentul Uniunii Africane este încurajator. Uniunea Africană dorește să joace un rol pentru crearea condițiilor unei conviețuiri pașnice a uh, celor din nord cu ce, cei din sud, date fiind rezultatele referendumului uh, din ianuarie. Și se recunoaște, cred, faptul că sudanezii din Sud trebuie să aibă ocazia să își exercite dreptul care este trecut în acordul de pace, și anume să voteze dacă doresc să rămână uniți cu restul Sudanului sau doresc să, să meargă pe drumul propriu. Dar trebuie făcute toate eforturile pentru a asigura condițiile pentru o conviețuire pașnică după aceea, indiferent de rezultatul referendumului. Să nu uităm că actorii internaționali ar trebui să încerce pe cât posibil să stabilească o abordare coerentă către Sudan. Și aici vreau să mă refer la înființarea unui forum consultativ de către ONU și Uniunea Africană, care aduce împreună părți interesate la nivel global, contribuind, cred eu, la o abordare mai consecventă și eficace a situației din Sudan. Domnule președinte, cred că am să rămân la aceste observații și sper că pe baza acestora putem să avem o discuție. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și acum am să rog pe colegul nostru, colega noastră, doamna Veronic de Kaiser, care a fost uh, principala observatoare, a condus misiunea de observație a Uniunii Europene în Sudan. Să ia cuvântul. Je trouvais plus, il fallait pousser. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Torbenbri, este o plăcere să vă avem astăzi aici. N-am să explic întreaga misiune din Sudan. Am să fac o, un rezumat al rezultatelor raportului final și apoi am să vorbesc puțin despre viitor. Acum 15 zile am fost în Sudan pentru a finaliza raportul referitor la alegeri pe care l-am transmis Comisiei Electorale din Nord și apoi am fost și în Sud pentru a prezenta concluziile raportului, dar nu s-a urmărit exact aceeași procedură pentru a nu pune nordul și sudul pe picior de egalitate, ca și cum referendumul ar fi avut loc în întreaga țară. Am, făcut această, am dat această explicație pentru a vă spune că traversăm un moment istoric în Sudan și că alegerile au fost percepute în sud, dar poate și în nord, ca o concesiune care s-a făcut pentru acest acord global de pace. Acord care a încheiat războiul dintre nord și sud în 2005, în care erau prevăzute mai multe etape, printre care alegerile generale. Și o ultimă etapă ar fi acest uh, referendum care în principiu se va ține în ianuarie. Și când, uh, după ce s-au uh, desfășurat alegerile, în nord situația a fost puțin ciudată. Toți candidații care ar fi putut să se opună în mod întemeiat președintelui al-Bashir au demisionat. Principalele partide din opoziție au boicotat alegerile și ne-am regăsit în nord cu niște alegeri prezidențiale care nu prea erau logice, fiindcă nu mai rămânea în mare, spun, decât un singur candidat. Și atunci nu e deloc surprinzător să vedem că Bashir a câștigat alegerile prezidențiale. Sigur, nu erau doar alegeri prezidențiale, a fost și alegerea guvernatorilor, alegeri în adunări legislative și așa mai departe. Însă principala miză alegerilor a fost uh, cea a alegerilor prezidențiale, cel puțin în Nord. În Sud, lucrurile abordate din perspectiva referendului cu un partid dominant, SPLM, care împreună cu președintele guvernului, care este condus de președintele guvernului de Sud, și Salva Kiir a câștigat alegerile din Sud. cu un scor impresionant, peste 92% din voturi. Am putea să-l numim chiar stalinian. Al-Bashir s-a limitat la 62,8%. E vorba totuși de niște procente foarte importante și întrebarea se punea dacă aceste rezultate pot fi credibile în ochii misiunii pentru observarea alegerilor. Trebuie să evidențiem două momente în aceste alegeri momentul jocului, zilelor care au precedat alegerilor și apoi ziua alegerilor, în mare, mai mult în nord decât în sud, putem spune că lucrurile s-au petrecut mai mult sau mai puțin corect Poate un cineva care vorbește mai tranșant decât mine ar putea să spună nu, au fost fraude și așa mai departe. Eu zic că standardele internaționale au fost uh, respectate. Partea unde ar fi putut fi fraude a fost înregistrarea și noi și recensământul, și, dar noi în ziua alegerilor am văzut o situație care ne arăta că s-au făcut mari eforturi. Cea de-a doua parte a acestor alegeri și anume închiderea birourilor electorale, alegerile au durat 5 zile, numărarea a fost una adevărată debandadă, lucru atât în nord cât și în sud. A fost o debandadă pentru că au fost niște probleme de organizare, erau 12 buletine de vot, dificultăți legate de transport, și, prin urmare, în loc să introducem aceste rezultate în sistemul IT care a fost construit cu ajutorul comunității internaționale pentru a putea verifica concret rezultatele și pentru a putea vedea dacă în diferite circumscripții nu aveau cumva 100% voturi pentru un candidat sau dacă buletinele care erau Datele la intrarea în secție erau și cele pe care le regăseam la în urna de vot, că nu au fost distruse buletine și așa mai departe, toate astea se puteau verifica prin sistemul IT. Și după câteva eforturi, Comisia Electorală a spus, dar nu putem introduce așa ceva în sistemul IT, deci vom număra dar au agregat toate aceste buletine, dincolo de orice observare, s-au făcut numărătoarea pe niște foi de hârtie, deci nu mai exista niciun fel de control. Și acum 15 zile a trebuit să anunțăm că uh, anunțarea rezultatelor prezidențiale s-a făcut cu uh, numărarea sub 50% din voturi. Deci am spus că au câștigat și știu că sunt camere aici, dar uh, aș îndrăzi să spun că s-ar fi putut să și inventeze aceste rezultate. Nu se putea controla. Au făcut cum au putut cu numărătoarea. O observare mai riguroasă, având în vedere contextul politic și boicotul alte, altor um, partide, n-ar fi dus neapărat la un alt câștigător, dar uh, ar fi subliniat aceste aspecte. Cred că trebuie să luăm aceste alegeri așa cum sunt și anume un ultim pas uh, către acest moment istoric în istoria Sudanului, și anume referendumul, dar trebuie să tragem și niște lecții pentru referendum. Fiindcă dacă acesta vrem va fi uh, considerat un scrutin fără prea mare miză, deci dacă aceste alegeri, lucrurile acestea nu se pot spune și despre alegerile din ianuarie, dacă se întâmplă așa cum trebuie. În Sud au existat niște acte de violență. Torben v-a spus despre arme și așa mai departe. În Sud era o concurență pentru anumite posturi de guvernator. Existau și niște infiltrați din Nord care explorau oarecum situația din Sud. Pe scurt, deci, N-a fost foarte dramatic, dar aceste puncte unde s-a produs uh, violența, care au fost continuate apoi de uh, armată, de miliții care au intrat în stațiile de votare și au intimidat oamenii, au fost limitate, dar dacă așa ceva se întâmplă pe durata referendumului, lucrurile vor sta cu totul altfel. Și dacă vrem să ducem lucrurile până la capăt cu acest acord de pace global. E important să tragem um, lecțiile care trebuie trase acum și uh, să-i spunem președintelui că dacă vrem să avem o credibilitate a referendumului trebuie ca luptele să fie schimbate. Trebuie să încercați să dezarmați cât mai mult posibil milițiile. Și cred că trebuie să existe un sprijin consolidat din partea comunității internaționale a Națiunilor Unite pentru a avea acest referendum care să se deruleze într-un cadru adecvat. Un al doilea lucru care e foarte important și la care nu că am eșuat, dar n-am reușit să finalizăm lucrurile, uh, fiindcă am ajuns prea târziu, a fost înregistrarea. S-au găsit multe greșeli la înregistrare. N-am fost acolo în momentul înregistrării, dar am văzut consecințele minim 10% dintre alegători nu s-au regăsit pe listele de vot. Și spun minim pentru că uh, asta s-a constatat la stațiile de vot. Au fost mulți oameni care au venit, care nu-și găseau numele pe listele de pe, care erau afișate și care au plecat să vadă unde uh, sunt înregistrați în altă parte. Deci, important este să cer important este să înțelegem că se pretinde, nu avem o dovadă, că au fost și false înregistrări, că au fost sate în care au fost înregistrate sute de persoane care nu s-au prezentat la vot și așa mai departe. Dacă se întâmplă ceva și la referendum, dacă Uniunea Europeană are intenția de a observa acest referendum, dacă suntem invitați în acest sens și nu vom putea calita- controla calitatea înregistrărilor, există o clauză care spune că 60% din persoanele înregistrate trebuie să vină să voteze. Vă imaginați dacă un partid, nu spun care, ar vrea să saboteze referendumul, vine cu astfel de liste cu alegători falși sau care nu se vor uh, prezenta, dacă cineva înregistrează familia lui, vecinii, satul și ne trezim că nu se îndeplinește acel 60%, referendumul este invalidat. Deci trebuie să controlăm foarte bine condițiile de înregistrare. Este esențial. Am dat niște exemple pentru a sublinia faptul că Sudul, da, dorește acest referendumul, acest referendum. Cea mai mare parte a Sudului, probabil nu toată lumea și să ataci credibilitatea condițiilor acestui referendum și a rezultatelor, uh, e un lucru foarte dur și s-ar putea să apară tensiuni și trebuie să încercăm să le evităm prin crearea unui mediu pacifist, prin uh, care să fie garantat și de comunitatea internațională și de ONU, dar trebuie să existe și o comisie electorală care să poată uh, garanta validitatea procesului. Un subiect pe care nu l-am ridicat încă în comisie, dar care este foarte important, trebuie sau nu să intervenim în capacitatea noastră de misiune de observare a alegerilor într-un proces electoral. Avem o metodologie foarte strictă care ne uh, interzice să avem și nici cea mai mică intervenție Ceilalți observatori au o metodologie diferentă. De exemplu, când au fost prezenți la înregistrări pentru alegerile anterioare, foarte repede au spus că înregistrarea, după părerea lor, uh, avea anumite neajunsuri. Dacă suntem acolo și suntem invitați, fiindcă există aceste precondiții și observăm la un anumit moment că procesul uh, în derulare are probleme, ar trebui oameni, oare să așteptăm? Cum i-am spus domnului Pibals, ne-a spus că suntem arbitri, dar ei imaginați-vă cum ar fi ca un arbitru să nu poată fluera decât când se termină meciul. Deci suntem acolo, ni se spune că suntem arbitri, dar nu putem interveni în niciun fel dacă, pe durata meciului, să spunem. Fiindcă se spune că ne implicăm. Uh, aici miza este atât de mare, este așa de critică încât trebuie să facem eforturi, misiunea de observare trebuie să facă eforturi pentru a stabili în ce măsură poate interveni în mod discret, probabil nu în mod deschis, pentru a încerca să corecteze lucrurile ca ă, la final să nu ne trezim cu un raport de misiune care să fie exploziv, să spunem, dar au fost greșeli aici, aici, aici și oamenii să spună, dar de ce n-a spus nimic atunci când lucrurile mai puteau fi corectate. Deci, iată, acestea sunt întrebările cu care ne confruntăm în prezent în ceea ce privește viitorul acestui exercițiu și aș vrea să vă spun că am mers acolo cu un raport foarte greu de digerat de sudanez, fiindcă practic le spuneam, iată, anunțați uh, rezultatele alegerilor cu sub 50% din voturi. Ce înseamnă asta? Și că dacă există o problemă internă cu Comisia Electorală care nu va fi Comisia de Referendum, uh, guvernul din Nord a acceptat mesajul și a spus, da, trebuie să tragem niște lecții din ce s-a întâmplat și să nu mai permitem acest lucru pe viitor, la fel și în Sud. Deci e un mesaj totuși pozitiv, toată lumea spune da, dar uh, se repetă automat, vom face mai bine data viitoare, totuși vot, votăm pentru prima dată după 20 de ani și au fost niște alegeri foarte complexe, cu 12 buletine de vot, de alegeri legislative, prezidențiale și așa mai departe. Scuzați-ne, ne vom comporta mai bine data viitoare. Deci cam asta spuneau. Deci cam asta e mesajul meu. Mulțumesc și acum am să o rog pe Ana Gomes să ia cuvântul. A fost președinta grupului nostru um, parlamentar de observare, dar vă rog foarte scurt, fiindcă mai există cinci persoane care vor să pună întrebări, apoi răspunsul și apoi mai avem alte șase persoane și imediat se apropie ora 6.30. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin întru totul ceea ce a spus Veronic în avertizările acestea, mai ales pentru exercitarea drepturilor în referendumul din Sud, mai ales această nevoie de intervenție la momentul potrivit. Eu cred că în cadrul orientărilor noastre ar trebui să existe marjă de manevră pentru ca să putem fluiera abaterile la momentul potrivit, nu după aceea, nu la sfârșitul jocului. Dacă luăm în serios um, drepturile omului, aspecte care trebuie să fie respectate și în cadrul alegerilor, e bine, acest lucru este absolut necesar. Au fost persoane care au avut îndoieli cu privire la misiunea de observare a legilor, cea pe termen lung, cea pe termen scurt, dacă aceste misiuni au fost justificate. Eu mi-am schimbat uh, perspectiva după ce am fost acolo, pentru că am crezut că a fost într-adevăr util să înțelegem mai bine ce se întâmplă în Sudan, să ne pregătim pentru viitor să ne pregătim uh, și pentru viitorul de după referendum. Aș vrea să vă mai spun că lecțiile pe care trebuie să le învățăm pentru referendum, după cum Veronica a punctat foarte bine, e bine, există riscul real ca să existe după aceea o uh, altă dictatură sau un alt uh, stat eșuat și nu dorim acest lucru. Și acest uh, lucru necesită un mare angajament din partea Uniunii Europene, nu doar în pregătirea alegerilor, cu toate că acestea sunt o parte crucială a procesului, dar de asemenea și în Nord. Odată ce au loc alegerile, nu putem să neglijăm schimbările, transformările democratice ale Sudanului. Eu cred că uh, oamenii din Sudan, mai ales cei din nord, ne-au transmis foarte clar acest mesaj, că își doresc această transformare. Nimic nu a fost mai surprinzător decât mine, decât să văd contrastul dintre uh, declarațiile uh, surprinzătoare pe care le-a făcut președintele Bashir cu câteva zile înainte alegerilor, uh, um, uh, amenințând să ne taie degetele și limbile pentru că Uh, se făcuseră anumite uh, declarații privind uh, amânarea alegerilor și declarațiile oamenilor din Sudan care ne-au spus că nu acceptă aceste declarațiile președintelui Bashir. Trebuie să vă spun că trebuie să mulțumim celor din, din Nord Uh, în aceste cinci zile uh, de alegeri am văzut că au fost multe defecte, multe probleme, dar multe dintre acestea aveau de face nu doar cu partidul de guvernământ. Uh, li se pare, de exemplu, că partidul de guvernământ putea să primească informații cu privire la toți cei care votaseră Uh, și a celor care nu votaseră, astfel încât să meargă acasă la cei care n-au votat și să îi uh, aducă la vot cu mașina. Așadar, cred că este nevoie de schimbarea percepțiilor și cred că e important să nu neglijăm nici Darfurul. Susțin decizia luată de Berenic uh, eu nu cred că s-a înțeles destul de bine la momentul respectiv în comisie și de doamna Ashton, care era miza atunci când Veronic uh, a cerut uh, misiunea de observare în Darfur, pentru că nu era niciun fel de condiții pentru alegerile din Darfur. Uh, toate problemele, inclusiv cele de înregistrare, erau mai rele acolo, foarte multe persoane trăind în uh, tabere uh, de refugiați. Cred că nu ar trebui să uităm nici faptul că Darfur și ce s-a întâmplat după aceea în Darfur. Situația s-a răutățit. Conform informațiilor mele, negocierile de pace nu duc nicăieri. Au fost evoluții uh, negative atunci când principalul uh, rival al lui Bashir a fost arestat. El a fost eliberat între timp, dar uh, chiar și uh, Tali Mahmoud Osman, care a primit uh, premiul Saharov, uh, um, a fost împiedicat și delegația ONG-ului său a fost uh, împiedicat să uh, participe la uh, conferința de revizuire um, a Tribunalului Penal Internațional de la Kampala. Deci, E clar că e nevoie să rămânem uh, implicați în acest uh, proces, uh, să ajutăm în pregătirea referendumului. Mulțumesc. Domnul Pöttering? Mulțumesc. Bin sehr froh darüber, dass äh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că domnul ambasador Brille a putut să vină atât de repede la noi. ne am văzut la Khartoum la sfârșitul lui mai. Eu nu sunt așa un expert uh, ca Ana Gomez sau ca Veronic de Kaiser. Am fost uh, la Khartoum și am învățat câte ceva despre ce se întâmplă acolo, dar vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului ambasador pentru susținerea sa și pentru felul în care mi-ați uh, m-ați îndrumat atunci când am fost la fața locului. Eu am două întrebări concrete. M-a neliniștit oarecum, dacă pot spune așa, un lucru, și anume că ați vorbit din nou, așa cum s-a întâmplat și la sfârșitul lui mai când ne-am întâlnit la cartun, despre faptul că nu există o îngrădire a locului în care se votează. Sigur că observarea electorală este importantă, dar este important de asemenea să se creeze o limitare a zonei în care se procedează uh, la votare. Care este metodica care se, apl- se a, mm, practică? Ați vorbit de ONU, de China, de SUA, de uh, Rusia. Vreau să știu dacă acești actori uh, merg în direcția în aceeași direcție. Când credeți că se va putea face această limitare? Pentru că fără să se facă o astfel de limitare, mm, să intrăm într-un referendum, mi se pare foarte periculos. Mulțumesc foarte mult, domnule Tanec. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu Ana Gomez, întrebându-mă dacă chiar a fost bine să trimitem o misiune la nivel înalt de, de observare electorală când unul dintre candidați a fost, era clar un criminal uh, de război. Ceea ce s-a întâmplat a fost confirmat după aceea de Curtea Internațională. Însă, sigur, trecând peste această problemă, mai important este că acum trebuie să pregătim următoarele alegeri de independența a Sudului și, de fapt, mâine am un prânz cu domnul Pagan, care este unul dintre miniștrii importanți în Sudul Sudanului și care susține independența Sudului care de asemenea are mulți prieteni printre deputați în Parlamentul European. Întrebarea mea către dumneavoastră, domnule ambasador, este dacă lucrurile se tensionează mai mult între nord și sud, s-ar putea ca aceasta să fie, de fapt, uh, un război uh, ca cel din China cu, între cei care au interese economice în nord și care sunt mai aproape de regimul din la sau, de exemplu, un aceeași situație din SUA, în care există un lobby foarte puternic în uh, creștin, în Congres, când uh, s-a discutat despre independența Sudului. Putem să vedem, deci, o paralelă cu uh, aceste țări și, de asemenea, o tensionare a relațiilor cu ele în urma unei separări a Sudului și aveți intenția de a lua măsuri pentru a spori puterea, rezistența Sudului sau nu? Și o altă întrebare, săptămâna trecută am avut uh, alegeri democratice și uh, libere în Somaliland, în teritoriul autoprogramat în urma celor întâmplate în Eritrea acum câțiva ani și în urma faptului că printr-un referendum a fost foarte clar că majoritatea este pentru o separare, ce va opri așadar statele membre din re-recunoașterea Republicii uh, Somaliland? Mulțumesc, domnule Tanak. Doamna Lözing are cuvântul acum. Mulțumesc. Discuția pe temă viitorului în această regiune s-a modificat oarecum în ultimă vreme. Tabumbeki, președintele Comisiei uh, din Uniunea Africană cu care ne-am întâlnit, a vorbit despre ideea unei confederații și a introdus-o din nou în dezbatere această idee și uh, s-a exprimat în mod clar pentru această opțiune și și din partea SPLMA nu s-a respins această idee de, atât de clar. Dacă ne amintim că, de fapt, resursele se regăsesc în ambele părți uh, ale țării, dar de fapt repartizarea este foarte inegală. În nord există foarte puține resurse, posibilitățile agricole sunt foarte mici și pe de altă parte însă rezervele de petrol sunt toate concentrate în sud se pare că sunt 5 miliarde de barili, deci cea de-a patra rezervă din Africa, ca mărime, se află deci în sudul Sudanului. Mă întreb așadar în vederea acestor dezechilibre cât de pozitiv ar fi să se separe aceste două părți pentru pacea în general în regiune. Trebuie de asemenea să nu uităm că această concentrare, focalizare pe separare nu a fost neapărat o tradiție a Sudului. Înainte de moartea lui John Garang, opțiunile erau, uh, de fapt, uh, altele decât cele de acum. Și, de asemenea, trebuie să mai spunem și că din partea SPLMA au existat uh, atacuri foarte puternice împotriva opoziției. Deci nici acolo nu este foarte clară situația cu privire la drepturile omului în ceea ce privește nordul și sudul. Chiar dacă vestul este, uh, susține foarte clar, Occidentul susține sudul. Eu mai degrabă înțeleg această tendința occidentalilor ca fiind una pro-secesiune. Întrebarea este dacă am evaluat foarte bine situația de a putea eventual transforma totuși uh, soluția într-una confederală. Dacă există așadar efortul din partea Uniunii Europene de a transforma ideea unității într-una mai atractivă pentru Sud și, de asemenea, dacă există măsuri pentru a pune în aplicare aceste măsuri posibile pentru consolidarea unui guvern în Sud. Întrebarea este cât din ajutorul pentru dezvoltare sau alte fonduri pentru uh, Uh, Africa intră în Sudanul de Nord și cât în Sud. Există un studiu din partea Human Rights Watch care critică faptul că SPLM-ul a atacat foarte clar opoziția și uh, Statele Unite participă, pare să, par să susțină SPLM-ul și să le susțină chiar, să le susțină chiar militar. Ce părere aveți de aceste uh, reproșuri și ce face Uniunea Europeană pentru a garanta drepturile omului ale um, persoanelor din opoziție. Nu mi-ați lăsat, uh, nu mi-a spus care este limita de timp la început, de aceea nu m-am oprit. Mulțumesc, domnul Angura, că are cuvântul acum. And we have a time Mr. Avem un cronometru care merge. Domnul Angurakis. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua așadar în greacă. Domnule ambasador, ținând cont de rezultatele referendumului, mi se pare că dumneavoastră aveți o oarecare prejudecată cu privire la rezultatul acestuia. Dacă am înțeles eu foarte bine ce a spus ambasadorul, indiferent care este rezultatul referendumului, ceea ce îl preocupă pe dumnealui este ziua de după referendum, adică the day after. Uh, Întrebarea este dacă țările care discută despre această problemă nu fac de fapt deja pronosticuri prin care independența Sudului ar fi deja garantată. A doua întrebare. În uh, timpul alegerilor recente din Sudan, uh, chestiunea referendumului pe tema independenței Sudului a fost uh, între o întrebare de actualitate, deci a fost o chestiune care a marcat campania electorală și al treilea punct, sunt de acord cu doamna Lusing care spune că secesiunea, deci independența nu este o soluție. Un, deci nu este un factor cheie, pentru că factorul cheie este petrolul care se regăsește mai ales în sudul țării și după cum știți, pentru petrol uh, există foarte mulți factori care de fapt, influențează foarte tare situația. În cazul în care referendumul ar, fi organizat, vreau să știu care ar fi, cine ar fi organizatorul, cine ar fi organismul care s-ar ocupa de acest referendum în numele sudanezilor. Va fi ONU sau Uniunea Europeană sau o altă instanță? Și, după cum vorbeam înainte de arbitru, trebuie ca atunci când tratăm aceste probleme să fim foarte prudenți. Dacă dorim să intervenim în aceste alegeri, trebuie, în calitate de Uniune Europeană, să asumăm responsabilitatea unei astfel de intervenții. De aceea, este foarte important să separăm lucrurile foarte clar între observatori și organizatorii la alegeri. Mulțumesc. Thank you, Chen. Uh, Ambassador Brille, I, want, I will uh, I will skip the ten... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Abril, am să mă abțin de la a mă alătura colegilor care au vorbit de probleme care au părut brusc și aș vrea să mă axez pe Darfur și pe negocierile de la Doha și să vă întreb ce părere aveți despre negocierile de la Doha au fost topate, fiindcă de curând am auzit aici în Parlament pe domnul Soleman Jomus, pe care sunt sigur că îl cunoașteți, care s-a plâns că în Doha erau probleme cu aceste negocieri, fiindcă există organizații ale um, societății civile care au fost create artificial doar pentru a uh, bifa numerele și pentru a lua accentul de pe organizațiile care aveau cu adevărat ceva de spus și care reprezentau oamenii. Și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre Doha și despre Darfur. Se mișcă lucrurile pentru că, evident, dacă Sudanul de Sud reprezintă lupta pentru petrol, atunci Darfur este lupta pentru apă. Și evenimentele de la Jabel Mara din ultimele săptămâni ne arată foarte clar că e vorba de că așa stau lucrurile și că urmează războiul civil și genocidul în această luptă pentru apă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador, aveți cuvântul acum. Mai sunt întrebări, nu uitați, referitoare la observarea alegerilor. Deci după ce răspundeți, o rugăm și pe Veronic să intervină. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru întrebări. Întâi am să mă refer la chestiunea menționată de domnul Pöttering. Da, sunt și eu de acord că această problemă este una esențială problema nord-sud. Am avut ocazia să discut această situație în Sudan cu ministrul pentru pace din guvernul Sudanului de Sud și ministrul și responsabil și cu implementarea acordului global de pace și Evident, și el mi-a confirmat că și pentru ei este o chestiune esențială. Și cred că toată lumea poate să înțeleagă că atâta vreme cât nu ești sigur care e granița, poziția graniței, n-ai cum să nu te confrunți cu o situație dificilă au convenit asupra cam 80% din uh, întinderea frontierei, dar rămân probleme cu restul de 20% și se pare că este un blocaj în comisie și are mandatul să se ocupe de această chestiune. Știu că există solicitare și de, pentru uh, sprijin internațional tehnic Cred că trebuie să fim foarte atenți la asta și să vedem în ce măsură este posibil și adecvat să le furnizăm acest sprijin uh, din partea comunității internaționale. În ceea ce privește principalii actori internaționali, cred că Există o tendință către o convergență în Sudan uh, în această etapă. E o, o recunoaștere generală a faptului că ne apropiem cu pași repezi de un moment critic și anume referendumul. Și indiferent de ce vor hotărâ cei din Sud, există nevoia de a crea un aranjament care să garanteze o coabitare pacifistă și care să um, întoarcă această divergență de puncte de vedere și de poziții într-o situație din care toată lumea are de câștigat. Cred că așa stau lucrurile și am explicat acest lucru și la întâlnirile internaționale la care am participat. Nu trebuie să fim de acord asupra fiecărui punct, dar cred că există o convergență crescută la nivelul partenerilor internaționali cu privire la nevoia pentru pace și stabilitate în Sudan. Și, de asemenea, nu cred că poate apărea un război între cele două mari puteri din Sudan. Există cu conștiința a ceea ce trebuie uh, creat în Sudan Există un sentiment de responsabilitate și toată lumea recunoaște complexitatea situației și știm că este nevoie de eforturi politice și diplomatice. M-am fost întrebat despre rolul pan, uh, grupului Mbeki, a fostului președinte, un grup care a fost numit de Uniunea Africană aceștia sunt priviți acum ca facilitatori și sunt numiți, putem spune așa, de cele două părți din memorandumul de asociere în Chile care stabilește cadrul negocierilor. Și există multe modele și idei cu privire la o posibilă coexistență pacifistă. Cred că esențial aici este că adesea în Africa uh, s-au găsit motive de conflict uh, pe baza disputelor pentru resurse naturale. Dar în Sudan aceasta ar putea să fie o ocazie pentru relații personale. E adevărat că petrolul e în mare parte în sud, dar trebuie să treacă prin nord, dacă vrea să fie trimis mai departe. Deci iată că există această legătură de interese uh, dacă se dorește o bună gestionare a acestor resurse. Și din partea ambelor părți văd că înțeleg acest lucru, că există legături istorice, uh, că oamenii sunt și din nord și din sud, deci există o serie de considerente care trebuie să fie luate în considerare în interesul tuturor. Nu vreau să spun că între cele două părți există o relație bazată 100% pe încredere, dar cel puțin se înțelege nevoia de a crea niște aranjamente care să poată să le permită tuturor să beneficieze. Acordul global de pace a fost încheiat în 2005, fiindcă ambele părți au recunoscut că costul conflictului și războiului era prea ridicat și cred că lucrul acesta este valabil și în prezent. În ceea ce privește unitatea și uh, caracterul atrăgător al acesteia, în acordul de pace global s-a stipulat nevoia unei unități, lucru care era evident chiar din 2005. Mulți din Sud consideră că nu s-au făcut uh, suficiente lucruri pentru um, a concretiza lucrurile, însă ei vor hotărâ în ce direcție se îndreaptă și nu cred că ar trebui să ne grăbim noi să anticipăm rezultatul. Există apoi nevoia de asistență pentru dezvoltare și cooperare peste tot, inclusiv în sudul Sudanului. Ieri s-a anunțat alocarea 50 de milioane de euro pentru populația afectată din Sudan. Probabil ați văzut și dumneavoastră acest anunț al Comisiei ieri. Poate că m-am axat prea mult pe subiectul uh, petrolului și al resurselor naturale. Uh, în ceea ce privește referendumul și cine îl va organiza, există o comisie care a fost numită de curând uh, ca și în cazul alegerilor care au fost organizate de Comisia Electorală. Comisia pentru referendum este responsabilă de referendum. Este un organism independent. Um, ONU va juca un rol important din perspectiva asistenței tehnice, dar Comisia pentru referendum trebuie să se asigure că lucrurile sunt bine organizate. În ceea ce privește Darfur și întrebarea privind procesul politic, cred că am spus deja că situația Uh, se deteriorează mai ales în sudul Darfurului și forțele de menținere a păcii au probleme legate de îndeplinirea mandatului lor de protejare a um, cetățenilor și îmbunătățirea securității. Există probleme de acces atât pentru forțele de menținere a păcii cât și pentru ajutoarele umanitare, lucru care trebuie abordat. Uciderea uh, lucrătorilor din forțele de menținere a păcii sunt o problemă, răpirea lucrătorilor umanitari la fel. E ușor de înțeles uh, că există un impact negativ asupra derulării misiunilor umanitare din acest motiv. În Khartoum am întâlnit un nou ministru de stat pentru uh, acțiuni umanitare care mi-a spus că avea o listă cu toate aceste probleme, le va studia și vom avea o întâlnire în curând uh, Uh, într-un context mai larg în care vom avea ocazia să discutăm aceste aspecte foarte importante pentru locuitorii din Darfur. Procesul politic de la Doha continuă să trăiască. Există discuții între guvern și o coaliție a mișcărilor chiar în prezent ieri a avut loc un forum al societății civile care a reunit reprezentanții societății civile. Sunt sigur că vor fi voci care eh, vor contesta autenticitatea reprezentanților societății civile și ar fi și ciudat să nu existe oameni care să eh, conteste acest lucru, având în vedere situația din Darfur. Dar noi am spus că trebuie ca și societatea civilă să aibă un cuvânt de spus și lucrul acesta trebuie să fie menținut este clar că există un număr limitat de locuri la o masă de negociere, dar chiar dacă reprezent, unii reprezentați nu se regăsesc la masă, la masa de negociere, trebuie ca subiectele care îi preocupă să fie discutate, fiindcă altfel acordul nu va fi unul de durată. Doha, după părerea mea, nu poate să ofere o soluționare finală și inclusivă atâta vreme cât există mișcări care refuză să participe cunosc un reprezentant al Mișcării de Justiție și Solidaritate care ne-a anunțat că nu vor mai participa la negocieri. Uh, nu știu dacă îi vom putea noi convinge să revină, dar sper că putem uh, ajuta să înțeleagă că mai bine ar fi să revină la negocieri, fiindcă e nevoie de un consens politic. Și mai sunt și alții care au refuzat participarea, de exemplu, la acordul la Abuja din 2006, care Uh, s-ar putea să-și reconsidere poziția. Există semne în acest sens deocamdată, dar nu pot să spun concret cum se vor finaliza lucrurile. Sper că am răspuns la toate întrebările. Dacă nu, nu am făcut-o în mod intenționat, nu am omis în mod intenționat, vă mulțumesc. Veronic, dacă vrei să abordezi chestiuni care n-au fost puse, ai două minute. <laughs> je cherchais où était la traductrice. Euh, oui, euh, très, très, très rapidement, peut-être. Da, foarte pe scurt. Pentru că, ca să răspundem la întrebarea cine organizează alegerile, cred că colega noastră are dreptate să pună această întrebare. Este vorba de guvernul sudanez. Uh, ei sunt cei care trebuie să gestioneze alegerile. Când spuneam dacă trebuie sau nu să intervenim, nu e vorba de o ingerență, dar în jurul guvernului sudanez și în jurul Comisiei Electorale există mai multe susțineri care sunt necesare și Torben a subliniat înainte susținerea din partea ONU prin organizarea acestor alegeri în complementaritate. A existat așadar în același timp uh, un alt uh, for care uh, a ajutat de asemenea la organizarea alegerilor, tot, din, uh, tot extern și noi suntem aici pentru a ajuta. Misiunile electorale trebuie să fie, în mod normal, eliberate de toate aceste funcții și trebuie doar să observe, dar aș dori să subliniez faptul că în timpul unor misiuni electorale există foarte multe reguli care diferă de la o misiune la alta. Centrul Carter se Um, îngrijorase cu privire la felul în care se înregistrau persoanele pe listele electorale. Știu că centrul Carter mai exprimase astfel de îngrijorări înainte. În momentul în care se, se încalcă standardele prevăzute și uh, se decisese elaborarea unui raport intermediar uh, unde se făcea referire la toate aceste aspecte și, de asemenea, se cerea în alt raport uh, intermediar să se amâne alegerile pentru că lucrurile nu erau gata. Au existat așadar oarecum intervenții din partea sa care nu au fost deloc bine uh, recepționate de către Al-Bashir, pentru că um, acesta după aceea a făcut două discursuri destul de incendiare, spunând că trebuie să taie degetele și mâinile și limbile și nasurile observatorilor. Iată de ce observatorii internaționali au fost destul de îngrijorați. Nu ne așteptam, bineînțeles, să taie președintele în toate aceste să, facă, să îndeplinească aceste promisiuni, dar există foarte mulți nebune într-o astfel de țară care iau ad literam ceea ce spune președintele și ne-a fost, bineînțeles, frică de pielea noastră. Însă nu pentru asta trebuie să ne blocăm, ci trebuie din contră să avem grijă ce facem, dar întrebarea merită să fie pusă și anume cum putem mai bine să ghidăm o țară care s-a lansat într-o aventură atât de importantă. Un al doilea punct uh, la care vreau să spun câte ceva. În întâlnirile pe care le-am avut în Sudan, pot spune că, cel puțin în Sud, ideea unei, unui Sudan un, unit nu mai ține în picioare. Ni se spune too little și too late în fața eforturilor Nordului care încearcă să explice Sudului cum vor partaja toate bogățiile și resursurile și cum se vor centraliza pentru că nu sunt bine repartizate toate aceste bogății în toată țara. Totuși, în fața tuturor acestor eforturi și chiar dacă Nordul încearcă să redistribuie bogățiile țării respective este prea târziu. Și mi-e teamă că subdezvoltarea periferiei Sudanului uh, nu va transforma ideea unui Sudan unificat într-una foarte interesantă. Și deci, în mod paradoxal, sudanezii din Sud spun um, foarte serios, cel puțin nu acum, nu ne interesează acum, deci atâta timp cât președintele al-Bashir este aici, preferă să se disocieze și după aceea vom vedea dacă nu ne reunificăm sau vedem ce se întâmplă ideea că ne aflăm într-o fază temporară și că poate după aceea se va reface un Sudan uh, unificat a fost prezentă de multe ori în conversațiile pe care le-am purtat. Este de aceea destul de ciudat. Și ultimul punct, dacă îmi permiteți, chiar ultimul, dacă unul dintre puncte a fost într-adevăr important pentru democrație în ultimele alegeri. Acesta a fost formarea așa numiților domestic observers, deci observatorii locali, pentru că ei sunt cei care vor da tonul societății civile. Ei sunt uh, forța cea mai competentă în ceea ce privește a problemele electorale în țara respectivă și ei reprezintă oarecum o societate civilă autorizată, care se ocupă de organizarea alegerilor. Sunt mai ales tineri care sunt foarte competenți, foarte bine pregătiți și care au cel puțin o speranță puternică pentru viitorul Sudanului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc, domnule ambasador, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat la această discuție. Thank you, very much. Thank you very much. Can I introduce myself? Oh, Basil, yeah. Africa. Oh, yeah. Front of Committee. Yeah.